Proszę Państwa, myślę, że powinniśmy... Doamnelor și domnilor, cred că a sosit și momentul să începem totuși. E 9 și un sfert, deci am epuizat sfertul academic. Domnul profesor de Castro probabil poate să confirme acest lucru. Da, tocmai vă spuneam, domnule profesor De Castro, că a trecut sfertul academic, ar fi bine să începem. Bună dimineața tuturor! În primul rând, felicitări pentru prezentarea foarte rapidă a primei versiuni a raportului domnului Dorfman. Este lăudabil. Dați un bun exemplu aici, ca și în cazul uh, regulamentului Omnibus. Dați un exemplu excelent în acest sens. După cum știți, Domnul Dorfman, pentru a accelera procedura, a solicitat uh, membrilor comisiei noastre să transmită întrebări către secretariat. Întrebări uh, pe care le-a defalcat pe patru teme. O nouă relație între UE, statele membre, regiuni și fermieri. Strategia națională în fiecare stat membru. Cum ar trebui să arate un mai eficient model de punere în aplicare, o chestiune foarte importantă. Apoi, un sector uh, inteligent și eficient pentru toți cetățenii. Aici este vorba de alimente și siguranță alimentară și de modul în care s-ar putea eficientiza susținerea financiară prin intermediul primului pilon. Probabil că mai suntem sub influența discuției de ieri cu privire la înverzire și la raportul Curții de Conturi cum se poate consolida pilonul al doilea pentru ca viața în uh, spațiul rural să devină mai uh, bună, astfel încât uh, oamenii să dorească să rămână la țară. Și apoi reziliența acestui sector față de instabilitate, dar și modul în care exploatațiile agricole pot uh, contribui la protecția mediului și a climei. Și modul în care ar putea fi remunerați uh, fermierii pentru furnizarea de bunuri publice. Și în al patrulea rând, consolidarea poziției fermierilor pe lanțul alimentar. Aici este vorba de stabilizarea pieței și de consolidarea cooperării voluntare pe acest uh, lanț alimentar între fermier, procesator și distribuitor. Aici mă uit către domnul Danton, care uh, se implică foarte mult în acest domeniu. Aceste întrebări au fost transmise mai departe către Direcția Generală Agri. Avem o întreagă echipă din partea Direcției Generale aici. Domnul Mögele este prezent uh, împreună cu întreaga sa echipă, domnul Nia și alții ați dat întotdeauna dovadă de mare deschidere uh, față de noi. Și în aceste condiții aș dori să îl rog pe domnul Dorfman să ne facă o scurtă introducere în această temă. Domnule Dorfman, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Nici nu vreau să răpesc uh, mult timp în continuare pentru că s-a spus uh, ce era important. În ultimele săptămâni am încercat să uh, punem cap la cap un uh, proiect de raport, iar calendarul inițial prevede în continuare adoptarea raportului nostru pe 17 mai. Și prin uh, colaborarea intensă a membrilor secretariatului am reușit să elaborăm acest uh, prim proiect. Ieri l-am și distribuit în limba engleză colegilor pentru a le oferi posibilitatea să se gândească deja la eventuale amendamente după prezentarea raportului, nu vom avea decât puțin timp la dispoziție pentru amendamente. Nu, vreau să intru acum în, în detalii de conținut, pentru că nu e asta tema ședinței de astăzi. Pe 12 martie este prevăzută prezentarea oficială a raportului aici în comisie, atunci când se va și dezbate. Dimineața de astăzi a fost uh, gândită mai degrabă pentru a le oferi colegilor posibilitatea să formuleze întrebări adresate comisiei și pentru ca această sesiune de întrebări și răspunsuri să fie eficientă, i-am rugat pe colegi să formuleze în avans întrebări și să le uh, formuleze pe domenii tematice, așa cum uh, am uh, constituit și proiectul uh, meu de raport, această relație între UE și statele membre, apoi uh, relația între, diferitele, uh, între diferiții piloni din politica agricolă comună și, în al treilea rând, consolidarea poziției fermierului. N-am să mai adaug acum alte informații și am să las uh, Comisia să facă o primă prezentare pentru că apoi colegii să poată să intervină cu întrebări. Mulțumesc foarte mult! Cred că putem uh, trece la această parte de prezentare și am să dau acum cuvântul reprezentanților uh, Comisiei în persoana domnului Mögele să intervină. Cred că procedura pe care ați propus-o dumneavoastră aici, domnule Dorfman, a dus la o accelerare a lucrărilor noastre. Și acum dau cuvântul domnului Mögele și, evident, puteți să decideți dacă va interveni și un alt membru din staful dumneavoastră. Vă rog. Thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Ah, îi mulțumesc și domnului Dorfman pentru ceea ce până acum e o cooperare excelentă, cred eu, într-o situație caracterizată de calendare foarte strânse. Prin urmare, e necesar să ne concentrăm pe elementele esențiale și să conlucrăm. Aș vrea de asemenea să mulțumesc Comisiei pentru întrebările pe care ni le-a adresat, pentru că ne-au ajutat să ne pregătim uh, pentru această sesiune. Aș vrea să parcurg pe scurt comunicarea în baza unor imagini pe care le-am pregătit. Nu o să repet ce s-a spus, ci vreau să prezint contextul, ceea ce m-ar ajuta să răspund la unele întrebări formulate de către membrii comisiei dumneavoastră, implicit, sper, că voi face o treabă bună aici ca să vă puteți concentra pe întrebări suplimentare ulterior. Dacă nu, v-aș fi recunoscător dacă puneți eh, din nou întrebările la care credeți că nu s-a răspuns adecvat. Nu o să mă refer la CFM, înțeleg că s-a făcut pe larg ieri de către domnul comisar Oettinger, omul potrivit pentru acest subiect. Comunicarea prin natura ei un document conceptual care precizează cadrul de politică în pregătirea propunerilor. Dar, desigur, pregătirea propunerilor comisiei înseamnă <clears throat> demontarea unor uh, sau transpunerea în dispoziții legale concrete a unor principii generale și de către DG Agri, dar și de către alte servicii ale Comisiei. E un proces colegial în cele din urmă nu vă așteptați să intru eu în prea multe amănunte, pentru că în legătură cu diverse subiecte, munca e în derulare și trebuie să facem asta în contextul procedurilor noastre interne, dar o să încerc să mă exprim cât mai limpede, să vă dau cât mai multe amănunte posibil, dar nu mă refer la o propunere deja elaborată, ci doar la un document conceptual, acea comunicare. So now I'm... yeah. Uh, let me jump in the middle of the subject. O să trec uh, la uh, acest document. Un element esențial e prezentarea unui nou model de livrare pentru PAC. De ce un nou model de livrare, de, trans, de realizare? Atenția acordată conformității timp de mulți ani e un obstacol pentru orientarea spre performanță și e un uh, element care duce la <clears throat> reguli foarte complicate stabilite la nivel european. Abordarea cu modelul unic nu e adecvată, întrucât într-o Uniune cu 28 de state membre există o mare diversitate în structurile agricole Cadrul uh, legal UE foarte complex încearcă să țină cont de realitățile diferite din statele membre și în același timp să ducă la o rată redusă de eroare, dar e un nu uriaș de reguli, explicații, interpretări, orientări care au fost criticate tot mai mult și au dus la o mare povară administrativă pentru toți actorii participanți. Care ar fi soluția? până la urmă doar să se schimbe parametrii de bază ca politica să nu se concentreze pe legalitate și regularitate și pe performanță, să ieșim din cercul vicios care a fost tot mai precis și m-am anunțit totul de dragul de a fi sigur că până la ultimul euro se cheltuiește corect, fără să ne uităm de fapt dacă se ating sau nu obiectivele de politică. Am probleme cu prezentarea, spune vorbitorul. Înspre un nou model de livrare înseamnă că la nivelul Uniunii Europene obiectivele PAC ar fi stabilite la nivel european de legislația europeană de legiuitori. Legiuitori ar oferi de asemenea statelor membre tipuri generale de intervenții pe care să le utilizeze în implementarea politicii în contextul unor cerințe de bază care sunt stabilite tot la nivel european ar trebui să adaug și nu e pe imagine că alocările bugetare care trebuie făcute cu precizie într-un număr de aspecte pentru ca statele membre să știe cât de mulți bani pot folosi pentru o anumită intervenție sau alta. La nivel de stat membru, sarcina ar fi să adapteze intervențiile PAC la nevoile specifice de pe teren, în esență, <clears throat> să transpună la nivel național și regional ce se stabilește la nivel european, să stabilească cerințele de eligibilitate și conformitate pentru beneficiarii individuali. Asta ar însemna, și o să revin ulterior, la o separare, la o divizare a responsabilităților. Uniunea Europeană ar fi responsabilă de imaginea generală, de stabilirea obiectivelor, a instrumentelor de bază, dar n-ar mai intra la nivel de beneficiar. Asta pe viitor va fi tratat și ar fi sarcina statului membru care să aibă abordare mai simplă, mai țintită decât am putea avea noi vreodată la nivelul Uniunii Europene. Asta se va face în cadrul planului strategic privind politica agricolă comună, în care statele membre ar analiza nevoile, ar defini obiectivele, țintele și modul în care politica ar trebui pusă în aplicare pe teren. Aici sunt pilonii noului model de livrare. Începem cu obiectivele europene, etapa următoare, tipuri europene de intervenție, structurile de guvernanță europene, la care voi reveni ulterior, toate grupate într-un plan PAC la nivel național, apoi evaluate și măsurate printr-un cadru de performanță pentru a descoperi dacă s-au atins obiectivele sau nu. Partea importantă a discuției de până acum, în legătură cu ideea cu livrare, era despre cât din PAC elementul comun al politicii agricole comune. Toată lumea vrea să păstreze elementul comun. Spre deosebire de ce s-a afirmat uneori despre modelul de livrare, desigur care asigura că politica rămâne comună. Principalele elemente pentru a face asta sunt determinarea obiectivelor și indicatorilor europeni, deci la nivelul Uniunii de către legiuitor, apoi tipurile europene de intervenție cu cerințe de bază de către legiuitor, structurile de guvernanță europene definite tot de legiuitor, aprobarea planului PAC de către Comisia Europeană, <clears throat> un filtru foarte important pentru ce se întâmplă în statele membre ca să se asigure că asta se întâmplă în cadrul stabilit la nivel european și apoi, desigur, partea de măsurare a ce se întâmplă pe teren Mm, legat de atingerea obiectivelor care s-ar întâmpla în contextul activităților Comisiei Europene. Asta arată că nu e un sistem care să dea niște obiective vari statelor membre care să facă tot ce le taie capul, ci conține mulți parametri, multe elemente care încadrează ce se va întâmpla pe plan național, <clears throat> adică ceul din PAC ar fi păstrat și bine apărat. În comunicare, Comisia a oferit mai multe obiective generale ale PAC și le găsiți pe imagine. Încurajarea unui sector agricol uh, inteligent și rezilient, să încurajeze atenția pentru mediu și acțiuni climatice, să contribuie la obiectivele de mediu și climatice, să consolideze țesutul uh, socioeconomic în zonele rurale. E asemănător cu ce s-a adoptat în 2013 la ultima reformă, dar au fost uh, dezvoltate pe mai departe pentru a consolida aspectele de mediu și climă și un al patrulea tip de obiectiv general de a intensifica baza de cunoștință în agricultură, să facă eforturi pentru mai multă subsidiaritate și performanță, să mărească sinergiile cu alte politici. Un alt aspect important din acest context. <clears throat> Trecem la orientarea spre performanță, care ar fi asigurată în baza unor obiective stabilite la nivelul Uniunii Europene. Am spus obiectivele generale stabilite în comunicare, care ar fi completate în propunere de obiective specifice pentru PAC care transpun principiile generale în elemente mai concrete. Am avea un set cuprinzător de indicatori comuni de importanță deosebită pentru cerințele de performanță și raportare care să fie făcute de statele membre în cadrul uh, <clears throat> aplicării politicii. Acești indicatori comuni ar trebui să fie apoi defalcați s-au tradus în uh, indicatori și ținte naționale stabilite la nivel de plan PAC. E singurul mijloc pentru a verifica dacă pe plan național s-au atins obiectivele sau nu. Un element important este ca performanța să fie ancorată la nivelul statului membru și nu la nivel de beneficiar. Pentru că e clar că dacă s-ar face la nivel de beneficiar, ar fi extrem de împovărător și probabil că ar declanșa multe incertitudini pentru fermier pe plan individual. Statele membre ar trebui să culeagă informațiile în legătură cu ce se întâmplă pe teren, să le dea un format agregat, să le includă în raportarea către UE, pentru ca noi să descoperim dacă pe plan național sau regional s-au atins obiectivele și țintele stabilite. Sarcina statelor membre ar fi să stabilească acel cadru pentru fermier, ca el să știe ce are de făcut, ce poate să facă, ce nu poate să facă în contextul diverselor intervenții care au fost uh, incluse în planul PAC. Desigur că ar fi și condiționalități adecvate exante stabilite tot la nivel european pentru a ne asigura că există tot ce e necesar pentru a permite statelor membre să aibă o schemă orientată spre performanță. Un alt element important din sistemul reprezintă structurile de guvernanță, care sunt importante pentru atingerea țintelor la nivel național. Aceste structuri de guvernanță reflectă în mare măsură ce există deja în actuala politică agricolă comună, ce funcționează foarte bine și nu e niciun motiv să renunțăm la aceste elemente și cred că și statele membre n-ar dori să facă asta, pentru că au investit mult în aceste structuri, ceea ce se leagă de autoritatea competentă, care e importantă în pilonul 2 și programarea pilonului 2, de asemenea, în ce privește acreditarea agențiilor de plată, al doilea element sunt agențiile de plată acreditate care există în toate statele membre dar și în diverse regiuni și care, conform uh, evaluării noastre, funcționează bine, deci nu trebuie să renunțăm la ele, au importanță deosebită pentru implementare și pentru gestionarea financiară. Apoi, structurile de guvernanță ar acoperi unele sisteme de management și control, în special sistemul IAX, pe care l-am construit împreună cu statele membre în ultimii 25 de ani, și care, conform evaluării curții de conturi, funcționează bine. Din nou, nu e niciun motiv să renunțăm la el, pentru că e de o importanță deosebită pentru gestionarea sprijinului bazat pe suprafață și la pilonul 1 și la pilonul 2. Desigur, IAXT, când ne uităm la regulament, e destul de amănunțit. Ar trebui să eliminăm multe amănunte care n-ar mai fi stabilite la nivel european, dar asta ar fi lăsat pentru statele membre apoi organismele de certificare care verifică conturile anuale și rezultatele, abordarea auditului unic, elementul cheie, pe care l-am introdus acum câțiva ani și e operațional tot mai mult și n-am vrea să ne oprim sau să renunțăm la el pentru că e un element de simplificare, pentru că înseamnă că verificările se fac la nivelul adecvat și nu trebuie repetate de toate nivelurile superioare. Comisia, <clears throat> în ce privește organismul de certificare care funcționează bine, Comisia n-ar mai face auditarea la nivel național. E un alt lucru care va fi menținut. Tot în cadrul performanței. Aici e o imagine <clears throat> care detaliază și cred că poate fi util pentru a înțelege sistemul. Diversele roluri, rolul Comisiei pe de-o parte și rolul statelor membre pe de altă parte. Rezuma ceea ce tocmai v-am explicat și uh, vă invit să vă uitați la imagine începe cu definirea obiectivelor și indicatorilor pe plan european, trece <clears throat> la sistemul de raportare, la evaluarea de calitate a realizărilor la nivel european făcute în mare măsură de comisie și asigură că statele membre ating țintele, definesc criterii de eligibilitate pentru beneficiar și așa mai departe, pentru a asigura că politica e aplicată pe teren pentru beneficiari. cred că o imagine utilă pentru a vizualiza rolul fiecărui actor. Pe această bază, cred că putem afirma că dacă sistemul e bine pus în aplicare, va duce la planul structurat ale PAC, care ar trebui să fie mai simple, mai scurte, mai puțin prescriptive decât actualele planuri de dezvoltare rurală. Cred că o parte importantă a discuției pe care am avut-o aici, la comisie, dar și cu statele membre, adesea am fost criticați pentru planurile de dezvoltare rurală de 600 sau 800 de pagini lungime, din cauza faptului că politica la nivel european ca atare în actul de bază e deja extrem de amănunțită și prescriptivă. Prin urmare, toate acestea trebuie apoi <clears throat> detaliate în mare amănunțime în planuri, iar în noul sistem Ideea este, de fapt, de a elimina această supra supra-birocratizare a sistemului, să lăsăm pentru statele membre să limităm planificarea, s-ar putea spune programarea pentru ceea ce e cu adevărat necesar într-un sistem caracterizat de subsidiaritate. Acum o să trec la altă imagine, arhitectura verde a PAC. Aici trebuie să rămân la un nivel de abstracție, pentru că e de fapt o muncă în desfășurare și trebuie coordonată strâns cu Comisia, dar cred că pot să vă ofer niște elemente importante pentru a înțelege mai bine care ar fi arhitectura. Vedeți arhitectura actuală, elementul general care acoperă toate fermele, ecocondiționalitatea, apoi înverzirea la pilonul 1, ecocondiționalitatea obligatorie pentru toți, uh, învezirea nu pentru toate fermele, apoi măsuri de climă și mediu la pilonul 2, voluntară pentru a, uh, nivelul de fermă. Care sunt elementele cheie din comunicare? Actuala arhitectură verde ar fi înlocuită. Primul lucru important este că revin la ce am spus cu modelul de livrare, nivelul european s-ar concentra pe ce trebuie realizat și mai puțin pe modul în care trebuie să facă asta. Obiectivele de mediu și climă ar fi stabilite la nivel european, desigur, dar statele membre ar stabili apoi țintele în planurile strategice PAC în baza situației concrete, pentru că situația de mediu și clima nu e aceeași în fiecare stat membru. Iată de ce am spus că se bazează pe condițiile locale. Ar trebui să fie altceva important și la care ține domnul comisar, un potențial de gestionare elementelor nutritive și al planului legat de acesta, stimulente pentru agricultura de precizie, tot în acest context, elemente pe care le examinăm în prezent pentru a vedea în ce măsură se pot detalia în propuneri. Revin acum la o prezentare mai sistematică. Viitoarea arhitectură verde ar putea să arate cam așa. O nouă condiționalitate sporită, un nivel uh, în acest sens pe teren, care ar fi simplificat în ce privește actuala ecocondiționalitate și apoi completat de ce facem în prezent prin înverzire și peste acest nivel două opțiuni, de fapt, în dreapta scheme de climă și mediu din pilonul 2, ce avem în prezent în PAC, sau ce e în partea din stânga, tot uh, scheme de climă și mediu de pilon 2, dar cu un fel de ecoschemă suplimentară în uh, pilonul 1. Am înlocui așadar, în general, actualul sistem cu trei niveluri de un sistem cu două niveluri, dar cu un element voluntar la pilonul 1 pe care să îl preia statele membre și ar fi o ecoschemă specifică la care o să revin puțin mai târziu. Dacă tot vorbim despre condiționalitate, ar fi vorba de a simplifica ecocondiționalitatea și de a o combina, de a o îmbina cu nivelul de condiționalitate. Ar fi nevoie de un nivel mai înalt de ambiții de mediu și de climat decât cel actual pentru ambele elemente. Este unul dintre, dintre principalele cereri făcute de societate la adresa reformei PAC. Este un element foarte important și când vine vorba de a discuta mijloacele financiare de care va dispune viitoarea PAC. Practicile obligatorii în cadrul condiționalității ar fi acest nivel de bază pe care s-ar construi practici voluntare mai ambițioase. Și aici fac trimitere la acea schemă ECO, care ar fi posibilă, voluntară, în cadrul primului pilon. Condiționalitatea ar funcționa cam pe același principii ca actuala ecocondiționalitate. Deci nu ar fi o condiție de eligibilitate pentru a primi sprijin. Mai degrabă ar fi un sistem în care, dacă un beneficiar nu joacă după reguli, s-ar confrunta cu posibilitatea unor reduceri este destul de simplu prin comparație cu sistemul relativ complex din uh, pacul actual. Obiectivele ar fi aceleași. E vorba de uh, protejarea mediului, a sănătății și așa mai departe. Statele membre ar avea mai multă flexibilitate să definească regulile care trebuie să fie respectate de către fermieri pe, uh, pe ferme. De asemenea, statele membre ar avea mai multă flexibilitate și în ceea ce privește regulile de gestiune decât în sistemul actual. Aceste elemente de condiționalitate ar fi integrate pe deplin în noul model de livrare. Deci ar fi o coroborare cu și alte instrumente de mediu și de climat din PAC în momentul în care vine vorba de a face un plan. Dacă planul se referă la atingerea anumitor obiective de mediu sau de climat, atunci felul în care se configurează condiționalitatea va depinde și de ambițiile și de metodele prin care s-ar uh, programa și sprijinul în cadrul pilonului 2. S-ar face legătură cu rezultate, cu ținte cuantificabile. După cum vă spuneam, ar fi incluse toate aceste lucruri în planurile PAC și s-ar face o monitorizare a rezultatelor pe baza datelor anuale. Și apoi s-ar uh, lua în considerare și o perspectivă multianuală. Au survenit mai multe întrebări. Domnul Dorfman, în uh, discursul său, s-a referit la măsurile de piață, la organizarea comună a piețelor. Și aici, într-adevăr, sunt um, câteva chestiuni de analizat. Deocamdată, ce putem spune? În ceea ce privește plasele de siguranță, adică toate măsurile de intervenție, stocajul public sau privat, măsurile de criză, măsurile excepționale, ei bine, aici trebuie să înțelegem că aceste lucruri nu pot fi planificate în avans. E vorba de instrumente a căror utilizare depinde de situația de pe piață. De aceea, un plan structurat de planificare, care duce la un plan PAC, nu este adecvat pentru acest tip de intervenții pe piață. Ca atare, aceste chestiuni nu ar putea intra în planul de livrare pe care îl propunem pentru noul PAC. Același lucru este valabil și pentru părțile de reglementare din regulamentul CMO, de exemplu standardele de marketing sau practicile analogice. Toate aceste lucruri nu au nicio legătură cu cheltuirea banilor, cu activitățile de sprijin. Nu, sunt politici de reglementare și ar rămâne acolo unde sunt. Nu ar face parte deloc din planificare. Și astfel cred că răspundem și îngrijorărilor care au fost menționate anterior, conform cărora dacă punem toate aceste lucruri în mâinile statelor membre, am diluat practic regulile de igienă sau de calitate. Nu, nu așa stau lucrurile toate lucrurile ar rămâne acolo unde sunt chestiunile acestea de reglementare și ar continua să se aplice ca până în prezent. Însă există alte tipuri de intervenții pe piață care sunt la ora actuală în uh, organizarea comună a piețelor, dar ar putea intra în uh, procesul de planificare. De exemplu, ceea ce fac programele operaționale. Acestea urmează deja ideea de subsidiaritate, așa cum este ea descrisă în modelul de livrare. Avem aceste programe pentru legume, vin și apicultură, iar ele ar putea fi transferate în cadrul procesului de planificare și să se alăture altor instrumente de sprijin despre care am vorbit deja. Aici ne-am bazat pe obiective generale sau specifice, pe obiective randament și pe alte date statistice. Despre regulamentul privind organizarea comună a piețelor și interacțiunea acestuia cu noul model pe care îl propunem în comunicarea noastră, ce aș putea să spun? Adică a, asta am avut de spus despre cele două elemente. Acum aș dori să mă refer la alte întrebări care au fost adresate. În primul rând, legătura dintre exercițiul actual și posibila propunere pe care ar face-o Comisia cu privire la practicile comerciale neloiale. După cum știți, este vorba de un element din programul de lucru al Comisiei pentru 2018. Este o propunere separată care nu va intra în uh, etapa de după 2020. Cred că intenția este foarte clară. Există șanse mari ca această propunere cu privire la practicile comerciale neloiale să fie adoptată înainte de sfârșitul mandatului actualului Parlament. Asta înseamnă că regulile respective ar putea intra în vigoare mult mai repede. Pe de altă parte, regulile care vizează perioada de după 2020 ar intra în vigoare doar după 2020. Așadar, nu vedem niciun motiv ca acele chestiuni care țin de practicile comerciale neloiale să fie un element dintr-un pachet care va intra în vigoare în 2020 sau mai încolo. Lucrăm pe plan intern și la o mai bună poziționare a fermierilor în lanțul alimentar și aici importante sunt uh, chestiunile de transparență și transparența prețurilor pe piață. Aici pornim de la premiza cum că regulile necesare ar putea fi puse în aplicare prin intermediul unor acte delegate sau de punere în aplicare. Nu trebuie, schimbate, nu trebuie schimbată legislația de bază. Și acest exercițiu s-ar um, realiza în afara strategiei și propunerilor care țin de perioada după 2020. Iarăși, când venim cu aceste schimbări, prin acte delegate sau de pune în aplicare, intrarea în vigoare ar fi mult mai rapidă. Nu trebuie să așteptăm până să vină să intre în vigoare pachetul mai mare în 2021. Atât am avut de spus. Asta vă pot oferi astăzi. Sper că am putut răspunde mai multor întrebări care au fost adresate. Și acum avem uh, timp berechet uh, ca să revenim asupra lor și să răspundem la eventuale neclarități. Mulțumesc! Mulțumesc. Faptul că se lucrează în paralel la comisie, nu doar la aceste acte legislative, ci și la modalitățile prin care ar putea fi acestea uh, puse în aplicare, este o noutate de seamă. ar fi util să puteți dezbate aceste lucruri și cu statele membre, la fel cum o faceți și cu noi aici, nu doar la nivel ministerial, ci și la un nivel mai uh, redus, de mai jos. Acum, în primul rând, vom da cuvântul raportorilor din umbră. Cred că trei minute pentru fiecare dintre ei și apoi pentru restul deputaților câte două minute ar fi de bună. În orice caz, e o temă foarte importantă și de aceea vom încerca să oferim posibilitatea tuturor să intervină. Doamna Aguilera are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, eu vreau să îi mulțumesc și să-l felicit pe domnul Dorfman pentru faptul că ne-a prezentat acest raport. Astfel, ne face munca mai ușoară, pentru că, în orice caz, perioada de amendamente va fi foarte scurtă. De aceea voi încerca să fac un efort de a fi cât mai succintă. Vreau să subliniez câteva aspecte. Țara mea analizează modelul de noi relații între statele membre și Uniunea Europeană. Să vedem exact unde există competențe clare pentru agricultură în regiunile noastre, la nivel național în Spania, conform Constituției. Aici este vorba despre planuri naționale, în mod evident, dar acest lucru ar putea să se bată cap în cap cu Constituția spaniolă, care distribuie anumite competențe regiunilor autonome din Spania. Să vedem ce putem face legat de planificarea la nivel de stat. De asemenea, mai doresc să subliniez că, dacă am înțeles bine intervenția reprezentantului Comisiei, noi, beneficiari ai ajutorului din primul pilon, vor fi uh, determinați de către statele membre, în cadrul definit de UE. Statele membre vor avea această responsabilitate să hotărească cine este un agricultor, un fermier activ sau nu, cine are activități, ce drepturi are și așa mai departe. Așadar, dacă definiția beneficiarului, destinatarului specific va rămâne în mâna statului membru. Atunci ce se va întâmpla? Cumva s-ar putea ajunge în situații, nu știu, problematice în momentul în care trebuie să facă identificarea. De multe ori există posibile denaturări ale situațiilor care pot apărea în momentul în care o tărâm beneficiarii. Apoi, Comisia a spus că a identificatorii rezultatelor actuale sunt uh, la nivel de sub 50%. Noi acum dorim să ne concentrăm mai mult pe rezultate noua reformă. Și atunci ce se va întâmpla? Vom avea noi indicatori de rezultate. Domnul de la Comisie a spus că trebuie să avem mai puțină birocrație, dar în acest context vom avea noi indicatori de rezultate sau ce? noua distribuție a eforturilor de mediu sunt uh, lăudabile, dar am o întrebare. Putem crea o piață competitivă între statele uh, membre, ținând seama de diversele competențe de mediu dintre ele? Sau într-un stat chiar există diverse competențe de mediu la nivel, diverse niveluri de administrație. Cum uh, putem clarifica această situație? Și am încheiat aici, domnule președinte, vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Senra. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Dorfman pentru faptul că ne-a prezentat proiectul după cum ni s-a cerut, nu voi intra în detalii cu privire la conținutul propunerii sale, am să mă concentrez pe câteva întrebări pe care vreau să le adresez comisiei. Și atunci, primul lucru pe care vreau să-l spun este că atunci când ascultam prezentarea domnului de la comisie, am avut un pic senzația că planificarea sa, felul în care pune problema, insultă un pic inteligența ascultătorilor. Da, sună un pic dur ceea ce spun, dar să înțelegem. Zi după zi tot vorbim fără să facem niciun fel de propunere, fără să venim cu soluții reale pentru problema de fond pe care o avem noi aici. Care este problema noastră? Practic, supraviețuirea a mii de familii din zone rurale din Uniunea Europeană. Fiecare propunere cu care vine aici comisia este tot o apă și un pământ practic crește precaritatea fermierilor și fermierelor. Se permite creșterea unei politici industriale extrem de dănătoare. Și ni se spune comisie, din partea comisiei că, din potrivă, soluțiile sunt uh, foarte mari și importante pentru a combate schimbările climatice. Ei bine, mie mi se pare că Comisia Europeană trebuie să analizeze detaliat consecințele PAC. Toată lumea știe că există probleme cu reînnoirea generațiilor în agricultură și că există probleme cu veniturile fermierilor. Dar de ce nu legăm aceste lucruri de consecințele PAC, care a fost aplicată de mulți ani până, în prezent, până acum. Așadar, cine este responsabilor, responsabilul pentru situația actuală? Vă rog să ne explicați. Dacă PAC nu are nimic de a face cu aceste probleme, atunci de unde vin aceste probleme? Ce politici au dus la problemele cu care ne confruntăm? Și mai am o întrebare pentru dumneavoastră. În ceea ce privește supraproducția și în ceea ce privește dificultățile pentru fermieri, pentru oamenii din zonele rurale, când era vorba de producția de lapte, să nu uităm că în zilele acestea, în cadrul dialogului civil organizat de comisie, s-a recunoscut faptul că există o supraproducție impresionantă de lapte în anumite state membre. Care este eficiența măsurilor pe care le-ați luat dumneavoastră pentru a combate supraproducția? Nu ar fi mai bine să discutăm despre reglementarea producției și a pieței? Nu ar fi mai util cumva să discutăm despre prețuri în cadrul discuției despre PAC, nu ar fi mai util oare să discutăm despre un model de agricultură care nu dăunează și care generează alimente sănătoase și de calitate, cu adevărat? Nu ar fi mai important să începem să discutăm despre toate aceste lucruri, în loc să tot înșelăm contribuabilor, în loc să tot înșelăm societatea printr-o politică agricolă comună care, la urma urmei, tot ce face este să, să concentreze banii publici și bogățiile publice tot în aceleași mâini din ce în ce mai puține. Nu credeți că o schimbare reală ar fi veritabila soluție pentru societate și pentru oamenii din zonele rurale? Vă rog să nu ne mai înșelați atât, pentru că ne-am cam săturat. Și eu, cea care vorbesc, sunt sătulă din 1994. Pentru că dumneavoastră tot folosiți uh, probleme reale ale societății pentru a vă ascunde intențiile reale. Vă rog să nu ne mai înșelați pentru că ne-a fost de ajuns. Mulțumesc. Haideți să vedem. Per total sunt de acord cu cele spuse dumneavoastră, doamnă Sender. Mai puțin acest ultim uh, comentariu, cum că Comisia dorește să înșele pe agricultori. suntem departe de aceste intenții și cu toții avem contacte cu agricultorii, cu persoane din zone rurale și le servim interesele. Dar la prima parte a intervenției dumneavoastră aș adăuga un lucru. Mai ales în micile întreprinderi, în micile exploatații, s-a constatat o separare de înverzire. Și trebuie să vedem ce instrumente adăugăm la acest proces pentru înverzire. Pentru că aici e vorba de câteva milioane de mici exploatații. Ținând seama de faptul că discutăm despre câteva milioane de exploatații care încă nu au trecut prin înverzire, trebuie să vedem cum să răspundem acestor uh, provocări. Domnul Vaiț. Bună dimineața, domnule Adolf. Aș dori să vă mulțumesc pentru proiectul dumneavoastră cred că este o bună bază de plecare. La alineatul 16 poate i-ați uh, uitat pe cei care își plasează direct uh, produsele, asta și ca modalitate de consolidare a poziției fermierilor și la alineatul 18 consider că nu asta ar trebui să fie calea de a pune la dispoziție doar o sumă minimă pentru înverzire și respectiv pentru producție bio. Cred că aici ar fi nevoie de un, o sumă maximă. Revin acum la comisie, inspirat și de articolul 25 al dumneavoastră, unde vorbiți de competitivitatea la nivel mondial al agriculturii europene. Și de aici și întrebarea mea adresată comisiei. Nu considerați că utilizarea banilor contribuabilului european ar trebui să fie în folosul consumatorilor și a fermierilor europeni și că nu este treaba noastră să susținem competitivitatea agriculturii europene, ci din potrivă să vedem cum anume putem să-i protejăm pe fermierii noștri și consumatorii noștri față de provocările pieței mondiale. Înțeleg foarte bine faptul că Comisia nu prea se bucură că e tot arătată cu degetul în ceea ce privește birocratizarea PAC și că uh, i-ar face plăcere să dea posibilitatea <clears throat> celor 28 de state membre să stabilească regulile birocratice ca apoi să fie responsabile față de lor. Însă, dacă 28 de birocrații ar fi de preferat uneia singure, mă îndoiesc, însă sigur, dacă statele membre ar trebui să facă acest lucru, atunci nu se mai regăsește acest lucru la nivelul bugetului european. Înțeleg asta. Însă v-ați gândit ce ar însemna acest lucru pentru țări mai mici sau medii, unde, de pildă, să spunem, în zone unde se întâlnesc uh, diferite țări, uh, precum uh, Austria, Croația, Slovenia și Ungaria, ar trebui să aibă de-a face fermieri cu diferite norme, dar ar trebui să participe pe aceeași piață regională și să concureze pe aceeași piață regională. Mă îndoiesc că ar funcționa acest lucru dacă, de pildă, într-o țară prom- susținerea maximă este de 100 de milioane, iar în alte uh, state este cu mult mai mult sau neplafonată. Cum vedeți că ar funcționa lucrurile? V-aș dori să am o opinie dumneavoastră în acest sens. Mulțumesc. Iată că am avut intervențiile raportorilor din umbră până acum și acum uh, ceilalți deputați care vor interveni vor avea um, două minute la dispoziție, cu excepția doamnei Dele, care are timp uh, cât dorește și poate vorbi cât uh, dorește dânsa, pentru că astăzi este ziua ei la mulți ani, deci uh, sunteți prima la rând și n-aveți timp limită. Mulțumesc, domnule președinte, nu vreau să fac niciun abuz. Trebuie observație una în legătură cu comunicarea Comisia n-a făcut studiu de impact în legătură cu noul mecanism de livrare și sunt uh, uimită de metodă. Um, văd mai multe riscuri. Primul, chiar dacă Comisia ne spune subsidiaritate nu e egal cu re-naționalizare, eu când trecem de la teorie la practică, din păcate nu sunt la fel de sigură. O altă neliniște, un risc pentru mine, e retragerea puterii colegiuitorului, adică al nostru, în acest exercițiu legat de organizarea comună pieții. Și nu văd în propunerea Comisiei unde sunt actele delegate. De fapt, ne-am cantonat la defini principii generale și doar atât. Ceea ce ca colegiuitor mă deranjează. Și, în fin, un alt risc uh, de naturarea concurenței între agricultori pe plan național. Și vedem deja prin chestiuni de regionalizare, dar mă tem ca asta să se <clears throat> consolideze apoi pe plan european și o mai simplificată, ne dorim cu toții, dar nu sunt cu totul sigură că, trecând de la teorie la practică, propunerea aceasta chiar simplifică atât de mult PAC. O a doua observație legată de calendar, să adoptăm o reformă, să o băgăm sau să o scoatem cu forcepsul la cât de puțin timp de alegerile europene, nu mi se pare rezonabil. Având în vedere că pentru propunerea bus care era limitat doar la Parlamentul European, ne-au trebuit 13 luni și ultima reformă încă nu s-a aplicat în toate statele membre. Mulți dintre agricultori eh, demonstrează în Franța de mai multe zile cu privire la revizuirea hartei zonelor agricole defavorizate și li se spune că peste câteva luni facem o nouă reformă, s-au săturat de toate schimbările astea permanente. Haideți să le dăm timpul să se facă o reformă reală care să fie mai stabilă în timp. Și o ultimă observație legată de raportul colegului Dorfman. E un raport bun. Multe puncte la care m-am referit au fost reflectate în numeroase alineate de acolo E un singur regret din partea mea, și anume, și de fapt e valabil și pentru comisie și comunicarea ei, cuvântul investiție nu apare nicăieri. Mi se pare că dacă avem ambiții pentru agricultura europeană, trebuie să facem investiții masive în acest sens. Mulțumesc. Proszę mi wybaczyć za to, co powiem, ale... Am cer scuze pentru ceea ce voi spune, Însă protestele fermierilor sunt binevenite pentru politicienii care decid despre reforma PAC, pentru că abia atunci află ce probleme există de fapt. Domnul Eck, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Dorfman, pentru proiectul dumneavoastră de raport pe care l-am parcurs intens încă ieri seară și aș dori să fac câteva observații în acest sens. PAC timp de decenii a dat posibilitatea unor prețuri mici pentru consumatori și fermierilor le-a mers destul de bine. Însă ce preț am plătit pentru asta? PAC a dus aproape la moartea și falimentul celor mai multe uh, exploatații agricole mici și mijlocii, la monoculturi, la creștere intensivă a um, animalelor, um, s-a ajuns la germeni multirezistenți datorită producțiilor uh, intense și de asta nici măcar nu vreau să vorbesc aici. Cetățenii Europei își doresc uh, alimente de calitate și uh, care să fie de asemenea prietenoase cu mediul și să, care să permită fermierilor să aibă o abordare care să protejeze resursele naturale și uh, astfel încât fermierii să n-aibă de suferit nici financiar. Acest lucru este posibil prin stimulente financiare corespunzătoare și prin punerea la dispoziție a uh, mijloacele financiare europene necesare. Domnule Dorfman, vă rog să aveți curajul uh, să redactați un raport uh, ambițios care să spună clar care sunt problemele. Proiectul dumneavoastră mi se pare doar o descriere a situației de fapt. Acum mă adresez uh, Comisiei. Mulțumesc pentru această prezentare cu multe informații. În ceea ce privește numirea priorităților, v-ați referit la protecția climei și a mediului, dar niciun cuvânt despre protecția animalelor. Nu pot să spun decât să vă fie rușine, pentru că barometrul cu privire la bunăstarea animalelor pe care l-a comandat Comisia a arătat că 80% dintre cetățenii europeni își doresc o mai mare protecție animalelor. Și ce faceți dumneavoastră? Uh, treceți cu vederea pur și simplu acest lucru. Asta nu e o manieră în care um, gestionezi voința cetățenilor. Mulțumesc! După ce v-ați epuizat cele două minute, nu vă mai uitați la mine ca să vedeți cum ridic uh, ciocanul. Domnul Rope. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că domnul Dorfman, colegul nostru, a făcut o treabă excelentă și misiunea noastră acum este de a îmbunătăți și finaliza acest raport. Ieri am vorbit în această sală despre necesitatea de a nu avea cetățeni de mâna a doua în Uniunea Europeană. Alaltă ieri am prezentat o petiție a Consiliului din Lituania pentru alimente și agricultură, unde se spune că nu ă, trebuie să existe cetățeni de rangul 2, toată lumea trebuie să fie egală. La fel și uh, Plățile din agricultură pentru fermieri după 2021 nu ar trebui să fie mai reduse decât plățile din perioada deceniului acesta. Petiția a fost semnată de peste 20.000 de fermieri lituanieni. Această chestiune este extrem de relevantă pentru fermierii noștri și pentru perioada viitoare trebuie să rezolvăm această problemă decât uh, doar să o discutăm. Dacă fermierii nu pot concura, nu vom putea vorbi despre concurența dintre diferite state. Mie mi se pare normal ca forța noastră de muncă să trebuiască să plece în alte state pentru a lucra în agricultură. Trebuie să terminăm treaba asta, trebuie să asigurăm un nivel uh, echitabil de concurență în toate statele membre. Și așa cum au spus majoritatea colegilor, trebuie să subliniem faptul că politica agricolă trebuie să rămână unică și comună și să nu avem uh, parte de 27 de forme diferite a acestei uh, politici. Comisia încearcă să se scape de o anumită responsabilitate și să o pună în cărca statelor membre. Știm, știm că condițiile din statele membre sunt extrem de diferite și dacă veniți cu altfel de, astfel de propuneri, situația se va agrava. Mulțumesc. Da, este o constatare excelentă că problemele trebuie rezolvate și nu doar discutate. Domnul Hoisling. Mulțumesc, domnule Mugle, încă o dată pentru prezentarea dumneavoastră. Totuși, am uh, o suspiciune. Cred că Comisia nu reușește să se ridice la nivelul așteptărilor, PAC este critizată și atunci statele membre să rezolve problema ați uh, denumit toate problemele care există, da, dar nu oferiți niciun fel de uh, indiciu cu privire la ce s-ar putea face, pentru că multe nu s-au pus în aplicare după ultima reformă agricolă și așteptați acum uh, ca statele membre să rezolve situația. Ieri am avut prezența domnului Oettinger și a curții de conturi, ca și cum acestea aceste rapoarte nici n-ar fi existat. Dumneavoastră vorbiți despre 80% suprafețe folosite pentru înverzire. Curtea de conturi vorbește doar de 5. Acum pasați responsabilitatea statelor membre. Eu mă tem că vom asista la un concurs în jos, cei cu mai puține ambiții să uh, conducă până la urmă, pentru a nu supăra pe nimeni. Cum vreți astfel să impuneți și obiectivele climatice ambițioase? Și Până acum n-ați răspuns la o întrebare. Spuneți că un stat uh, propune un obiectiv, dumneavoastră îl verificați, după câțiva ani se constată că nu a fost atins acel obiectiv și apoi ce se întâmplă? Cereți banii înapoi? De la țărani? practic ar fi aceeași situație ca în cazul tuturor celorlalte obiective de mediu nerealizate în Uniunea Europeană, unde nu se întâmplă nimic, se amână doar termenele, dar nu există o procedură clară când, ce și cum trebuie pus în aplicare. Spuneați că înverzire în primul pilon ar trebui să fie cu ecocondiționalitate, dar nu pentru toți și măsurile care vizează mediul doar în pilonul 2 și apoi, pe de altă parte, vorbeați de agricultura de precizie ca obiectiv și vă întreb acum asta este o măsură de mediu? trebuie și eu. Și apoi, pe de altă parte, a spus că să decide statele membre. E un pic confuz. Văd că zâmbiți, dar uh, domnul comisar, uh, în ultima reuniune, Uh, a venit în fața noastră, zâmbea și uh, ne cerea recomandări. Uh, dacă vrem să realizăm acest lucru în decurs de șase luni, atunci, sigur, trebuie să ne apucăm. Președintele, vă atrag atenția că aveți la dispoziție trei minute. Cred că trebuie să-i rog pe colegi acum să vină în primele rânduri, că atunci se și uită către mine. Domnul um, De Castro, mulțumesc, domnule Dorfman, pentru proiect, am, l-am citit, multe puncte le pot împărtăși. Aș sublinia încă o dată sau aș consolida acea parte în care se subliniază nevoia de a păstra o abordare europeană. Sunt de acord efectiv cu ceea ce spunea Martin Häusling anterior. Există această senzație că uh, are loc un proces de simplificare, dar care vizează doar uh, Comisia. Pentru uh, statele membre, nu doar că vor crește uh, complicațiile, ci se vor multiplica. Și apoi, sigur, în uh, state în care există o organizare regională, mă întreb cum anume se va putea gestiona un plan strategic național, pentru că din prezentare prezentarea directorului Mugel, e clar că se incorporează și planul de dezvoltare rurală. Făcând acest lucru, țările care au o organizare și pe regiuni vor avea dificultăți să readucă la nivel național responsabilitățile care sunt deja astăzi la nivel regional. Este un risc ca în țara mea, de pildă, să avem 20 de astfel de planuri strategice. Și asta riscă, până la urmă, cofinanțarea întregii PAC. Pentru că uh, plin, uh, pilonul O este finanțat 50%, 50%, pilonul 2, 100% de comisie. Dacă procedăm cum ziceți dumneavoastră, se va ajunge la cofinanțare pe toate măsurile. Dacă dumneavoastră veniți doar cu obiective um, de ansamblu, atunci vom asista la distorsiunea ale pieții, pentru că unele state vor decide să meargă pe cultură, altele pe creșterea animalelor. Acum, dacă ne uităm la prezentare, plecăm de la premize bune și mm, ar apărea și aspecte pozitive, dar în aplicarea practică uh, ne-am confruntat cu riscuri importante, riscul renaționalizării, riscul de cofinanțare, de, corecție finan- de corecții financiare, pentru că dacă statele membre nu reușesc să atingă acele obiective, vor exista penalizări. Și cred că țări cu o mare regionalizare uh, vor trebui să gestioneze astfel de penalizări la nivelul întregului plan strategic național. Din fericire, totuși, avem timp la dispoziție pentru că în această legislatură nu se va putea aproba nimic uh, așa cum vă spuneam, în, pentru Omnibus am avut la dispoziție 14 luni și îi mulțumesc domnului Megle în acest sens. Cum credeți că am putea um, face o reformă atât de amplă în uh, ceea ce ne mai rămas din această legislatură? Cred că aceste obiective ar fi ca cele 10 porunci dar oamenii mai calcă și strâmb, păcătuiesc. Și atunci se pune întrebarea cum uh, uh, va, va fi spovedania pentru uh, toate păcatele din agricultură. Doamna Kadenbach, dacă Uh, obiectivele din PAC ar fi la fel de clare ca și cele 10 porunci, atunci nu cred că am avea așa de multe probleme, indiferent de faptul dacă am avea o curte de conturi la nivel uh, european sau la nivel național. Problema este că aceste obiective nu sunt clar formulate și este foarte dificil de constatat uh, atingerea lor și dacă atingem valoarea adăugată dorită prin acestea. Și de aceea nu pot decât să susțin ceea ce spunea domnul Hoisling și colegul de Castro pe partea de greening, cum se va măsura acest lucru pe viitor și care va fi finanțarea? Pentru că ieri, din partea Comisiei, am înțeles că aceste măsuri de greening nu vor fi uh, uh, privite ca o măsură de direcționare agriculturii către mai multă sustenabilitate, ci că nu se dorește neapărat o modificare a agriculturii prin această componentă, ceea ce contravine, în opinia mea, principiului înverzirii și acolo unde vorbeați de orientare spre performanțe, vorbeați și de un set cuprinzător de indicatori pentru rapoarte, controlling și um, indicatori stabiliți la nivelul um, strategiilor naționale. dați mi faptul că acestea nu există, de la ce putem pleca? Cum anume putem, în termenul scurt care ne mai rămâne, să venim, să stabilim niște indicatori rezonabili, concreți, prin care să putem dovedi aceste rezultate măsurabile la nivel european și apoi defalcat și uh, la nivel național. Deci de cel puțin 27 de ori. Asta nu cred că se va putea face în timpul uh, care ne rămâne. Mă tem că rămânem doar la titlu și că vom avea uh, aceeași concluzie. Uh, s-au făcut multe, mm, ar spune Curtea de Conturi, dar nu putem dovedi că obiectivele s-au și realizat. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia ne-a prezentat o simplificare a procedurilor. Mie mi se pare o multiplicare a standardelor, mai ales uh, vis-a-vis -vis de agricultori. Să nu uităm că, de fapt, pentru ei încercăm să facem toate astea. Pe fondul reducerilor anunțate legate de bugetul PAC, multe glasuri pun sus în întrebării justificarea primului pilon și a plăților directe. Dacă modalitățile de a da aceste ajutoare se pot îmbunătăți, trebuie totuși să reamintim că reformele anterioare ale PAC au creat principala disfuncționare și anume decuplarea care e favorabilă hectarelor și nu muncii și înverzire, care după părerea noastră e ineficientă și costisitoare. În rezumat, sunt cam aceleași, aceiași care după ce au sabotat primul pilon cer astăzi reducerea acestuia sau chiar suprimarea lui. Să punem sub semnul întrebării plățile directe când nimic nu anunță sfârșitul crizei pe care o traversează agricultura noastră, ar însemna să condamnăm majoritatea celor care mai supraviețuiesc de bine de rău, să-i condamnăm la faliment. <clears throat> Indiferent dacă suntem pentru sau împotriva plăților directe, e o realitate pe care ar trebui să o recunoaștem, pentru ca toată lumea să opteze în cunoștință de cauză și în uh, cursul reformei care urmează. Mulțumesc. Dante. Merci, Monsieur le Président. Următor vorbitor, domnul dante domnule Maudea, v-am ascultat cu mare atenție. Niciodată n-ați folosit cuvântul economie sau economie. Reamintesc faptul că PAC, în primul rând, e o politică economică. Trebuie să ne aducem aminte ori din nou articolul 39 din tratat, care la punctul B ne spune că PAC trebuie să asigure un nivel de viață echitabilă pentru populația agricolă prin creșterea veniturilor individuale ale lucrătorilor din agricultură. Trebuie să reamintim și punctul C, stabilizarea piețelor. Punctul E, asigurarea prețurilor rezonabile la livrările pentru consumatori. Ne propuneți un nou model de aplicare, o arhitectură încă și mai verde. În legătură cu nou model de aplicare, aș vrea să eh, vă spun nici vorbă, domnule simplificările nu trebuie să fie simplificate doar pentru serviciile dumneavoastră. Răspundeți cu inteligență la întrebarea afirmată. Suprimarea de post la DG Agri, mai puțină muncă pe plan european și se transferă la nivelul statului membru. Pentru a vă sprijini, vă propun o soluție simplă. Dați-ne un plan strategic tip care să ne arate nivelul de amănunt, marja de libertate oferită statelor și în acel moment dacă suntem de acord, vom uh, semna uh, liniștit și uh, fără probleme în legătură cu ce facem. Dar în legătură cu ce ne-ați propus dumneavoastră, arhitectura e perfectă, dar nu avem nicio precizare legată de conținut. Cine o să evalueze planurile respective? Cine va sta la masă la comisie? DG Agri va fi singură sau o să fie numeroase Eh, elemente care să submineze bugetul PAC. Nu avem nicio informație, nicio viziune în legătură cu acest aspect. Care va fi rolul colegiuitorului sau al colegiuitorilor în ce privește controlul acestor planuri? Comisia Executivă trebuie să o facă, dar pe undeva cu aceste dispoziții dumneavoastră îi lipsiți pe colegiuitori de posibilitatea de a-și îndeplini misiunea. Dacă nu puteți să ne prezentați uh, planul tip, până atunci, în schimb, în ce privește măsurile de arhitectură verde, mă tem, după explicațiile pe care ne-ați dat, că 70 sau, la 100, sau 100% o să fie super condiționalitate. Agricultorii așteaptă cu totul altceva de la noi. Să le asigurăm un cadru care să le permită să obțină venituri, în primul rând. Oui, merci, monsieur le président. Următorul vorbitor, mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc colegului Dorman pentru raport, e o bază bună. Monsieur Mughele. Domnule Moghele, și eu am ascultat cu atenție prezentarea. Cred că până la urmă de fapt, marcați eșecul la acestor 50 ceva de ani de politică agricolă comună, a spus domnul Dante. În primul rând, trebuie să asigurăm veniturile agricultorilor, să asigurăm agricultorii. Iar ce ne-a spus dumneavoastră în legătură cu măsurile de piață, nu mă liniștesc deloc. Sunt atât de șubrede. Și nu se poate să nu ne punem întrebări. Un element major acum e raportul cu celelalte agriculturi. Schimbarea de metodă nu sunt deloc convins că ar permite să răspundem mizelor de securizare, mizelor legăturii cu alimentația și sănătatea umană și legătura între agricultură și mediul înconjurător ca bun comun. Repet aici că abordarea pe obiective e interesantă și importantă, dar cred că e responsabilitatea nivelului comunitar de a fi mai aproape de obiective și nu să vorbim de planuri naționale naționale sau cadre strategice, am putea vorbi de cadre operaționale naționale. Altfel ar fi dificil. Ne-a spus că orientarea spre performanță se va baza pe obiective comune europene și că va fi completată de obiective mai precise stabilite pe plan național. Cum puteți să ne asigurați de coerența și fiabilitatea acestor obiective? Cum uh, o să faceți uh, monitorizarea planurilor naționale? Și eu aș vrea să spun aici că sunt foarte neliniștit în legătură cu rolul pe care îl atribuiți colegiuitorilor și în special uh, rolul uh, Parlamentului European. Tot atâtea semne de întrebare la care nu vede răspuns în momentul în care termenele sunt foarte strânse în legătură cu o reformă de mari dimensiuni. Eu cred că nu putem să nu ne gândim că problema care se pune e cea unei piețe deschise pe plan internațional în care politica agricolă comună trebuie să răspundă prin instrumente, în special economice. Santos. Domnul Serao Santos. Mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc domnului Dorfman pentru transparența de care a dat dovadă în procesul de elaborare a raportului său. Aș dori să mulțumesc și comisiei pentru prezentarea sa, mai ales în ceea ce privește înverzirea și condiționalitățile. Într-adevăr, sunt câteva clarificări, dar avem nevoie de mai multe. Aș dori să ne spună Comisia care ar fi consecințele pentru agricultori și pentru administrațiile naționale uh, în această nouă configurație. Se ține seama de impact? Și mai am două întrebări pe care vreau să le adresez Comisiei. Puteți confirma faptul că obiectivul este ca primul pilon din PAC să fie gestionat cu aceeași aceleași metode ca fondurile structurale? Deci, concret, doriți să combinați un plan strategic din primul pilon, ajutoare directe, și al doilea pilon, dezvoltare rurală, toate aceste elemente din PAC? Și atunci, ar fi posibil ca în acest moment să abordăm așa cum trebuie problemele care vizează lipsa de finanțare în primul pilon, iar apoi în ceea ce privește plățile, Comisia Europeană declară că dorește să oprească controlul asupra beneficiarilor și să se bazeze pe rezultate, dar atunci cum va putea controla faptul că rezultatele din agricultură ecologică chiar provin din agricultură ecologică? Mulțumesc, urmează doamna Calnietă. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să-i mulțumesc lui Herbert Dorfman pentru proiectul de raport. Suntem cu toții conștienți că ultima reformă PAC a fost un succes parțial. Propunerile de acum sunt uh, ambigue. Ele nu simplifică nimic, ci complică situația. Aș dori să atrag atenția asupra vreunei forme ascunse de cofinanțare națională a acestor plăți. Este inacceptabil pentru că ar fi distorsionată și mai mult concurența pe piață. Pentru agricultorii din Letonia și din celelalte state baltice, chestiunea esențială este convergența nivelurilor de plăți directe. Plățile directe pentru agricultorii din statele baltice sunt printre cele mai reduse din Uniunea Europeană și sunt cu mult sub media europeană. Este o situație nesustenabilă deoarece agricultorii noștri au aceleași costuri și se confruntă cu aceleași provocări ca în restul Europei. Mai vreau să subliniez faptul că noi dorim să, sublinie, să păstrăm structura pe doi piloni a PAC. Există mitul cum că plățile din pilonul 2 pentru statele membre mai noi sunt mult mai înalte. De aceea s-ar justifica un nivel mai redus de plăți directe s-a demonstrat de numeroase ori că este neadevărat, este doar un mit. De aceea voi continua să militez pentru o distribuție corectă a fondurilor în ambele piloane ale PAC. Fondul pentru dezvoltare rurală ar trebui să ajute la atingerea unui anumit nivel de producție și creștere, pentru că statele membre noi încă au nevoie de aceste niveluri, în parte din cauza nivelului redus de capital acumulat. Aș dori să recunosc faptul că propunerile actuale sunt uh, ambigue, dar totuși sunt un punct de pornire, în așa fel încât noi să punem la punct o PAC modernă. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Hazekamp, mulțumesc. Domnule președinte, Uniunea Europeană plătește bani în cadrul PAC Însă ni se spune că e vorba de 40% din bugetul Uniunii Europene prin uh, aceste subvenții. Dar atunci ce se va întâmpla în viitor? Haideți să analizăm situația subvențiilor agricole. Anul trecut, 150 aproximativ de milioane de euro au fost transmiși în Olanda pentru aceste subvenții. Este păcat că în Europa risipim bani, pentru că o bună parte din acele sume au ajuns în anumite mâini. Dăm bani pentru a apăra mediul chipurile, dar la urma urmei agricultura mare și marile uh, fabrici abatoare primesc toți banii. Conform Curții de Conturi, impactul acestor fonduri nu are niciun efect asupra mediului sau asupra înverzirii și așa mai departe. Practic e vorba de un venit oarecare. Atunci cum să explicăm contribuabilor faptul că acești bani, care reprezintă o bună parte a bugetului, miliarde de euro într-un sector industrial care poluează, care poluează solul, apa, aerul, care distruge biodiversitatea, cum să explicăm uh, faptul că băgăm toți acești bani acolo. Nu am cum să explic acest lucru. Nici comisia, nici raportorul nu par a fi de acord asupra acestor aspecte. Eu cred că trebuie să revizuim totul în mod drastic. Planeta noastră se sufocă pentru că noi dorim să tot creștem, să creștem și să producem. E nevoie să schimbăm în mod radical politica agricolă comună. Pentru că altfel vom avea de plătit foarte mult Vom avea, vom avea sisteme agricole care distrug mediul și produc uh, alimente care nu sunt bune. Domnul O'Flanagan. Mulțumesc. Uniunea Europeană se schimbă și acum uh, avem un plan comun pentru apărare și securitate și acum uh, trebuie să discutăm și despre siguranța alimentară pentru mine cel mai important proiect uh, al Uniunii Europene, în opinia mea personală și pentru oamenii pe care reprezint eu, este să garantăm siguranța alimentară, să garantăm o piață comună pentru bunurile noastre, care au o calitate egală. Aici sprijin eu Uniunea Europeană, dar în alte domenii nu m-aș uh, aventura. Și atunci, în loc să tăiem banii care merg în aceste direcții pe care le susțin eu, ar trebui să îi creștem, pentru că este proiectul nostru cu numărul 1. Mă îngrijorează foarte mult modelul de livrare. În teorie pare o idee grozavă, dar realitatea ne arată altceva. Practic, cred că se va repeta modelul cu pilonul 2. Acesta însă a dus la o situație în care oamenii se pun la coadă la biroul meu sau la birourile altor europarlamentari pentru a discuta cumva cu comisia, iar comisia mereu este bine, voitoare, are ușile deschise, dar nu poate face nimic. Ne trimite acasă. Ceva de genul copilul se duce la tati, tati trimite la mami, mami trimite la tati și tot așa. Și atunci o persoană m-a întrebat, dar ce se întâmplă aici? Cine, de ce tot încercați să scăpați de responsabilitate? În pacul anterior am fi putut să țintim o convergență corectă. Și dacă vrem să facem acest lucru acum, trebuie să schimbăm situația. De exemplu, în Irlanda, unii oameni primesc peste 1000 de euro pe hectar, iar vecinilor primesc doar 100. Sau unii oameni primesc 30 de euro pe hectar pentru înverzire și alții mai primesc doar 3, primesc 3-400 de euro pentru înverzire. Situația trebuie să se schimbe. Dacă facem lucrurile așa cum trebuie, ar fi un corn al abundenței pentru foarte multe zone rurale efectul de sus în jos este real și poate fi concretizat mult mai bine. Domnul Dorfman știu că se referi la aceste lucruri și știu că e serios, că dorim să ne orientăm mai mult către familiile mai mici. Trebuie să calculăm plățile într-o altă manieră, pentru că altfel nu vom avea acest efect de sus în jos al redistribuirii bogăției, pentru că uh, sunt unii oameni care primesc plăți agricole de 500 de, milio- de mii de euro, își înlocuiesc bijuteriile coroanei, au avioane private, iar alții primesc uh, mai nimic. Trebuie să schimbăm această situație. E nevoie de mai mulți bani în această politică. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Siguranța alimentară, într-adevăr, este un element fundamental și siguranța, în general, este un element despre care trebuie să discutăm mai mult. Urmează domnul Linț. <clears throat> Ähm, Mulțumesc foarte mult. În primul rând, Aș dori să-l felicit pe colegul Dorfman pentru proiectul său uh, de raport foarte reușit. Cred că este o bună bază de plecare în discutarea acestei teme. Cred că atunci când folosim uh, bani europeni, și nu o facem în mică măsură, atunci trebuie să avem de-a face și cu o politică agricolă comună europeană și, prin urmare, trebuie ca și responsabilitatea să fie asociată. Aș avea o întrebare pentru Comisia Europeană. Dacă am înțeles bine, din prezentarea uh, dumneavoastră în ceea ce privește modelul de livrare, aveți în vedere că în uh, la pilonul 2, arhitectura programelor să se realizeze doar la nivel uh, de stat membru. Eu vin dintr-un uh, stat membru, membru, avem un sistem federal cu landuri care uneori uh, depășesc mărimea altor state membre și de aceea am în continuare un semn de întrebare dacă venim cu o debirocratizare aici, dacă pe pilonul 2 facem totul la nivelul statelor membre. Am înțeles oare corect? Sau doar așa mi s-a părut din prezentare. Apoi, în ceea ce privește cele spuse de colegul Danton. Aici, măsurile de învezire ar trebui să meargă în pilonul 2, dar pe de altă parte, cu condiționalitate ar trebui extinsă și aici mi-aș dori mai multe detalii, cum anume s-ar dori așa ceva. Și apoi uh, mai întreb, uh, aveți în vedere o legătura, stabilă o legătură între pilonul 1 și pilonul 2 și atunci cum se va face cofinanțarea în cadrul uh, politicii agricole din pilonul 2? Pentru că în anumite state membre acest lucru ar fi o provocare. Mulțumesc, doamna McGuinness. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și Comisiei Mie îmi place ideea de a ne concentra pe ceea ce trebuie să realizăm, mai mult decât pe cum, dar trebuie să crească lista, să ne referim și la agricultura de precizie, agricultura de conservare și programele de gestiune a nutrienților. Mă îngrijorează toate aceste aspecte. Deci, aș dori să știu dacă elementele respective sunt uh, de bază și apoi agricultorii trebuie să facă mai multe lucruri pentru a livra și pe aspectele de mediu. Și apoi, în al doilea rând, e nevoie de siguranță pentru toate aceste exploatații, mici, mari cum ar fi ele, pentru că sunt întreprinderi de afaceri. Și nu înțeleg încă dacă discutăm despre plăți de sprijin legate de teren la pilonul 1, dacă ne referim la plăți forfetare pe hectar la pilonul 1 sau 100% din aceste plăți vor avea și cerințe de mediu adiționale și apoi cum vor fi măsurate acestea. În al treilea rând, vreau să mă refer la coerență și să vă dau un exemplu. În Irlanda avem mlaștini unde cresc anumite plante, sunt habitate foarte importante pentru aceste uh, plante. Pentru a combate anumite probleme, fermierii dau cu un anumit spray pentru, peste aceste trestii, aceste specii de trestii, însă aceste uh, substanțe au un efect dăunător asupra mlaștinii per total, dar agricultorii fac aceste lucruri tocmai pentru a respecta anumite condiții din PAC, de condiții de mediu. Deci trebuie să facem ceva ca să combatem aceste situații. Sper că înțelegeți mesajul meu. Și apoi ultima întrebare. Îmi spuneți ceva ce înseamnă corectitudinea? Pentru că se tot vorbește foarte mult despre corectitudine să fim corecți față de fiecare agricultor în parte, să fim corecți față de fermă, față de societate, față de familia de fermieri. La urma urmei, în, în gândirea noastră comună, ce înseamnă corect? Și ce definiție am putea folosi pentru corectitudine care să funcționeze la nivel european? Mulțumesc. Domnul Bogovici. Mulțumesc. Mulțumesc, Herbert, că ai pregătit acest document. În ceea ce privește discuțiile privind simplificarea, în primul rând, trebuie să subliniem că cel mai mare inamic al simplificării este schimbarea majoră, abordările noi, lipsa clarității, întârzierile, etc. Toate acestea se opun simplificării. Acum ne aflăm în 2018, Emirate primăvară și mă tem că vom avea aceeași problemă ca în cazul politicii de coeziune. Am avut foarte multe schimbări și foarte multe ambiguități, foarte multe neclarități. De aceea eu consider că deja suntem în întârziere, ar trebui să ne grăbim. Iar în ceea ce privește fondurile alocate agriculturii, Acum plătim 0,4 din PIB pentru acest scop. Suntem cu toții de acord că, că este prea mult. Dar pe de altă parte, nu e nicio problemă când spunem 2% pentru NATO. Asta pur și simplu trebuie să plătim. Dar e de 5 ori mai mult decât pentru siguranța alimentară. Politica agricolă este și o politică socială. Consumatorii europeni plătesc 15, 16, 17% pentru hrană. Pe de altă parte, avem agricultori care se confruntă cu din ce în ce mai multe probleme, iar statisticile sunt clare în acest sens. De aceea, este important să sprijinim fermele de familie, trebuie să păstrăm fermele medii și, de asemenea, trebuie să îi ajutăm pe cei care sunt noi în acest domeniu. Ei, în mod clar, sunt garanția unui viitor, unui viitor mai bun. E nevoie de mai multă înverzire pentru fermierii mai mici, dar e nevoie și de o distribuție mai corectă, mai bună între diversele țări și între, diversele, și între fermele de diverse dimensiuni. Vorbele mari nu sunt suficiente. În ceea ce privește înverzirea, cred că prin ecocondiționalitate trebuie să ne concentrăm pe bunele practici practicile care sunt bune pentru mediu și pentru oameni, care duc și la o distribuție corectă. De asemenea, trebuie să încurajăm tineretul să intre în agricultură. Noile generații trebuie să fie sprijinite, pentru că astfel putem să ne bazăm pe noi tehnologii, pe sate inteligente, pe noi tehnologii. Satele vor fi mai adecvate pentru toată lumea care trăiește în ele. Uh, tineri sau bătrâni. Mulțumesc, urmează domnul Agniu. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat. Am fost prezent la un vot într-o altă comisie. Mi-ar fi plăcut să fiu aici în întreaga dezbatere de la început. Există anumite probleme uh, cu claritate aici. Ferme mari, mici, medii, dar cine hotărăște ce este o fermă mare? Sunt trei metode de a vedea problema. Putem analiza suprafața, dar atunci comparăm o fermă de 5.000 de acri din uh, Scoția cu o fermă de 100 de acri din uh, Lincolnshire. Însă cea din Lincolnshire mai mică produce mult mai mult decât cea din Scoția. Apoi putem analiza randamentul, apoi putem analiza numărul de angajați. Dar, pe de altă parte, dacă încercăm să mergem pe această cale, să definim ce este mare sau mic, avem probleme. Dacă vedem ce este o fermă mică în Marea Britanie, asta ar putea fi considerată mare în Europa de Est. Mie mi se pare mult mai ușor să limităm plățile la un anumit nivel și cu asta basta. Și apoi dacă oamenilor nu le place, atunci n-au decât să le spună fiilor lor, ne poftim, ai aici uh, arendă pe jumătate din teren, există două exploatații și atunci amândoi putem cere plata. Mi se pare mult mai simplu. Deci, cu definițiile există multe probleme. Știu că nu sunt uh, mențiuni pe această temă în, uh, în document, dar lobby-ul de partea verzilor spune de mult, vorbește de multe ori despre fermele fabrică. Dar ce înseamnă o fabrică fermă? Dacă adaugi o pasăre în plus la o fermă de familie, practic te, acea fermă mică de familie se transformă într-un iad uh, industrial. Trebuie să ni se spună clar ce este o, o, farmă, o fermă fabrică. Și apoi, uh, problema mea de, din totdeauna, ce înseamnă că fermiere trebuie să acționeze în ținte definite de mediu? Ce înseamnă asta, Doamne Dumnezeule? Uh, înseamnă că trebuie să reduci emisiile de metan, de, N, de oxid de azot, de nu știu de care substanțe cu XYZ procente sau ce înseamnă. Dacă mergem pe această cale, ajungem într-un peisaj de coșmar din punct de vedere administrativ. Mulțumesc pentru atenție. Domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte. Trei observații preliminare. În primul rând, mă bucur că domnul Egniu își face în continuare uh, grijă uh, despre continuarea PAC. Poate că ar trebui să rămână în continuare la noi. Ar fi un motiv. A doua observație preliminară. În ceea ce Uh, vis-a-vis de ceea ce spunea președintele cu cele 10 porunci. Poate că um, a funcționat mai bine cu cele 10 porunci pentru că atunci când au fost formulate nu au fost de față 10 juriști. Și a treia observație preliminară, nu știu dacă a fost o greșeală din uh, comunicare. Uh, eu cred că politica agricolă nu este o politică socială, este o politică pentru securitate. Uh, pentru că este vorba și de hrănirea oamenilor din Uniunea Europeană, deci uh, um, este o politică de securitate, deci nu trebuie să ne ascundem în față de politica de apărare. Mm, Apoi m-ar interesa să aud un răspuns la întrebările formulate de colegul Linz. Apoi mulțumesc, domnule Dorfman, pentru raport. Pentru mine, acest raport ar putea constitui o punte între propunerile comisiei și realizarea practică. Asta mm, ne și e misiunea ca Parlament. I-am venit puțin mai târziu pentru că am avut o reuniune de coordonatori. Nu aș vrea ca și comisia să părăsească uh, încăperea și să creadă că ne temem de mai multă libertate. Până acum ne-am plâns că ne-a făcut prea multe, ne-a dat prea multe indicații și specificații, acum ne plângem invers. Eu cred că ar trebui să salutăm această inițiativă și asta văd că o face și domnul Dorfman în raport. Sigur că trebuie să avem grijă pentru că nu este vorba doar de relația dintre Comisie și stat membru. Pentru noi, în centrul atenției trebuie să fie fermierul și asta cred că nu prea rezultă foarte clar din propunerea Comisiei. Și altă întrebare, e prevăzut o perioadă de tranziție în ceea ce privește punerea în aplicare, pentru că mulți colegi au atras deja atenția că probabil nu vă putea încodra în aceste termene fără perioade de tranziție. Mulțumesc, domnul Padal. Mulțumesc, dragi colegi. O abordare bazată pe rezultate mi se pare una foarte bună și asta trebuie să urmărim prin politica noastră agricolă. Aș dori să mă refer la un punct care nu s-a menționat suficient, și anume poziția fermierului pe lanțul de aprovizionare. Desigur, trebuie să nu uităm că avem economie de piață și multe probleme legate de venit uh, au de a face cu faptul că poziția fermierului pe lanțul de aprovizionare este foarte slabă. O flexibilitate între cei doi piloni ar trebui să fie posibilă pe perioada viitoare și, desigur, statele membre ar trebui să aibă un cuvânt mai mare de spus în ceea ce privește utilizarea primului pilon. Apoi, atunci când este vorba de poziții diferite ale statelor membre și poziții și nivele diferite de plăți directe între statele membre, situația ideală ar fi ca atunci când uh, reluăm uh, discuțiile în 2020, problema să se fi rezolvat deja. Diferențele dintre statele membre ar fi bine să dispară până atunci. Uh, apreciez foarte mult raportul Curții de Conturi de ieri. Dacă nu dispunem de suficiente date cu privire la modul în care au funcționat politicile noastre, atunci este foarte dificil să venim să formulăm o politică nouă. Același lucru este valabil și în ceea ce privește alte aspecte ale politicii noastre agricole și acolo va trebui să vedem cum au funcționat măsurile noastre pentru a putea decide cum uh, să mergem mai departe. Președintele, mai avem două intervenții. Domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. În dat din faptul că în calitate de vorbitor din partea celui mai mare grup politic aș avea dreptul să intervin mai devreme. Astăzi am vrut să intenționez, intenționat să interviu mai pe final. Aș dori să salut uh, faptul că Comisia se gândește ce se poate face cu PAC pe viitor și din câte știu, uh, niciodată din acest Parlament o propunere a Comisiei n-a ieșit precum a intrat pentru că noi toți vrem să îmbunătățim astfel de propunere. Aș dori să mă refer la câteva puncte la care s-a făcut referire. Și în actuala politică agricolă, avem deja suficientă marjă de manevră la nivel național. Germania este compusă din 16 landuri. Eu vin din landul cel mai mare, Bavaria, cu 12 milioane de locuitori și aici mai există 12.000 de exploatații agricole. M-am uitat în statistici și doar 5% dintre acestea dispun de peste 100 de hectare, dar 50% dintre acestea au până la 20 de hectare. Deci avem uh, structuri mărunte în Bavaria. Și dacă mă uit la cifre, țăranii din Bavaria primesc 500 de milioane de euro prin intermediul primului pilon și un miliard de euro prin intermediul celui de-al doilea pilon, pentru că landul Bavaria folosește programele care sunt disponibile și asta ne și costă foarte puțin. Pentru 100 de euro care se plătesc din pilonul 1, 20 vin de la Bavaria, 30 de la uh, Federația din Germania și 50 uh, de la Bruxelles. Iar banii din pilonul 2 sunt uh, destinați mai ales exploatațiilor de familie. Peste 60% din exploatații uh, folosesc astfel de măsuri de înverzire unde primesc bani suplimentari. Și dacă revin la raportul Curții de Conturi de ieri, dragă Martin Heusling, te rog să-l citești cu mare atenție. Cei care fac uh, agricultură ecologică se spune că au fost excluși de la înverzire acest raport ar fi putut fi scris de Oxfam sau de Greenpeace. Nu este un raport uh, uh, independent, ci un raport politic, de aceea nici nu-l pot accepta ca atare. Ce îmi lipsește din propunerea comisiei este uh, aspectele economice care trebuie să fie mai mult în prim plan. Noi vrem să asigurăm veniturile fermierilor, îmi lipsește acest aspect ca și altele, dar cel mai important lucru este să asigurăm existența țăranilor noștri. Mulțumesc, domnul Nicholson. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i urez mult succes domnului Dorfman, pentru că, iată, foarte multe dorințe s-au formulat la adresa acestui raport. Sper să le poată reuni. Cred că trebuie să admitem că ne cam ducem în toate direcțiile cu observațiile noastre. Unii fac afirmații pentru a face impresia acasă, alții fac lucruri din ghidați de alte considerente politice. Până noi nu știm ce se va întâmpla cu tranziția după 30 uh, uh, martie anul viitor. Până atunci vă asigur că vom uh, Uh, lucra constructiv. Acum, din câte înțeleg de la doamna mei de ieri, uh, perioada de tranziție se roște chiar mai lungă decât cea inițial anunțată. Eu sigur că salut simplificarea și de birocratizarea. Toată lumea cere asta. Dar atunci când îi întreb uh, cum vreți să îmbunătățiți lucrurile, nu pot spune. Asta e problema. Și e aceeași problemă atunci când mergi la fermieri. Cred că e o idee bună ceea ce încearcă să fac. Europa, să existe o relație diferită între Bruxelles și statele membre și regiuni. Însă problema cea mai mare cu politicile UE se referă la interpretările diferite uh, date de statele membre și chiar la nivelul anumitor state membre, interpretările diferite la nivel regiuni. Și cu toții sunt îngrozitor de speriați de faptul că Uh, se pot trezi cu acuzații de fraudă din partea Comisiei Europene. Sunt chiar guverne care nu uh, îndrăznesc să vină cu uh, critici, nu pentru că ar fi făcut ceva greșit, deci decât că poate nu au făcut implementarea la nivelul la care trebuia. De acum, totuși, întrebarea centrală este de ce avem tot mai, mulți, tot mai puțin tineri care vor să devină fermieri. Eu nu o să fiu aici peste 5 ani, dar peste 5-10 ani probabil că alți oameni aici vor formula aceeași întrebare. Și e foarte simplu. De ce să te faci tânăr fermier atunci când vezi îți vezi prietenii din jur care își aleg alte meserii, au venit mai bun, nu trebuie să lucreze 24 din 24, 7 zile pe săptămână. Deci dacă chiar vrei să-i convingi pe tineri să vină în acest domeniu, chiar trebuie să-i încurajezi. Și nu e vorba doar despre mediu. E doar un singur lucru care îi motivează pe oameni să lucreze mai mult și mai bine și asta sunt banii. Și până la urmă marja de profit, cea care contează, de la mică exploatație până la exploatație majoră. Cred că până la urmă se impune să plafomăm plățile directe și cui nu-i place foarte bine. Dar haideți să reducem disparitățile dintre uh, plăți, pentru că acest lucru nu îi încurajează pe oameni să investească în agricultură în viitor. Pentru că un fermier care nu are capitalul necesar trebuie să meargă la bancă, trebuie să uh, lucrează pentru a-și recâștiga acești bani în 20-30 de ani. Asta este provocarea. Provocarea și pentru comisie, și pentru noi, pentru statele membre și pentru regiuni. Pentru că cu toții suntem în aceeași barcă, nimeni n-ar trebui să fie într-o poziție mai bună decât altul și dacă ar încerca să dobândească un avantaj, ar trebui să piardă. Doamna Zonia, vă rog, aveți cuvântul, noua noastră vicepreședintă. Ok, thank you. <laughs> um, în prezent uh, suntem martorii unor schimbări în uh, sectorul agricol cauzate de factori macroeconomici și tensiuni geopolitice, care nu doar că elimină predictibilitatea sectorului, dar crește și gradul de incertitudine al pieței fluctuația prețurilor la produsele agricole necesitatea uh, dezvoltării unor instrumente de sprijin a producătorilor mici și mijlocii și sigur menținerea competitivității uniunii europene printr un sector agricol performant uh, trebuie avute în vedere. românia este una din uh, cele mai mari suprafețe agricole utilizate din țările uniunii europene dar cu toate acestea are o productivitate scăzută pentru că sunt tot mai puțini cei care aleg să fie fermieri Uh, în românia agricultura se confruntă cu probleme legate de colaborarea cu marii retaileri de pe piață care adesea comercializează un număr redus de produse românești uh, din cauza uh, unei profitabilități scăzute. susținerea finanțării fermierilor și dezvoltarea instrumentelor atât de necesare lor pentru a fi competitivi pe piața unică europeană sunt foarte importante de aceea susțin menținerea bugetului pac și cei doi piloni și nu sunt în favoarea plafonării. Uh, vreau să subliniez importanța menținerii plăților directe fără cofinanțare națională pentru sprijinirea veniturilor fermierilor. consider că măsuri ca plafonarea plăților directe și cofinanțare din bugetele naționale vor afecta capacitatea pac de a asigura un acces egal pe piața unică și la fondurile uniunii europene în domeniul agricol. Thank you. Bardzo dziękuję. Nim oddam głos. Mulțumesc. Și acum am să dau uh, cuvântul uh, comisiei. Însă am auzit o întrebare sau a fost o constatare, o propunere din partea agricultorilor. Atunci când am încercat să le explic planurile noastre strategice, noua formulă de aplicare, m-au ascultat și apoi mi-au spus, luați cei 30% pentru uh, înverzire, puneți-le în uh, noile uh, planuri strategice, dar cei 70% lăsați-i așa cum sunt. Să nu vă atingeți de cei 70%. Pentru că altfel, au spus ei, uh, ne vom exprima uh, revoltă. Ei bine, iată că toți colegii au formulat întrebări foarte interesante, iar rândul comisiei acum să vină cu câteva răspunsuri. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru toate contribuțiile. Am fost foarte impresionat de ce a spus domnul Nicholson. I, I think he, he put, he... Mai ales în legătură cu ce s-a spus la sfârșit, când s-a pus accentul în legătură cu niște preocupări centrale pe care le are comisia, șeful uh, direcției generale la care lucrez eu când am elaborat această comunicare. Permiteți-mi să parcurg uh, întrebările, încercând de fapt să mă concentrez pe chestiunile care au revenit repetat, pentru că altfel ar dura încă două ore și jumătate și nu cred că ne dorim așa ceva. În ce privește modelul de livrare și planurile PAC, un subiect adus în discuție de mai mulți vorbitori a fost relația dintre partea națională, partea regională sau federativă. Sunt state federale organizate la nivel regional. E clar că cerințele constituționale care decurg din astfel de situații trebuie să fie respectate. Prin urmare, va fi necesar pe o cale sau alta să găsim edificiul, arhitectura necesară pentru planurile strategice ca să țină cont de acest element și cum va fi sau cum se poate face e ceva ce trebuie clarificat și precizat clar în propunerile pe care le va face Comisia. Dar pot să vă asigur că e un aspect uh, pe care ni l-am notat, nu doar din discuțiile cu dumneavoastră, ci și din discuțiile de la Consiliu și e clar că trebuie construit astfel încât să ajungă la uh, regiuni și să le dea spațiu de manevră necesar. O să mă opresc aici pentru că dacă aș continua, n-ar fi decât părerile personale care nu sunt de fapt relevante în această discuție. S-a mai pus întrebarea cine va defini beneficiarul. Asta ține de discuția pe care am avut-o în trecut în legătură cu agricultorul activ și o avem acum cu agricultorul real, genuine farmer, în engleză în comunicare. De mulți ani am observat că există o mare îngrijorare în Parlament, aici, dar și în societatea civilă, în legătură cu faptul că sprijinul agricol e acordat unor beneficiari care în mod normal n-ar trebui să-l primească și a fost greu de pus punctul pe I, de identificat motivele precise pentru că n-ar trebui să primească așa ceva. În reforma din 2013 s-a ajuns la o regulă care să excludă beneficiarii care nu pot fi considerați fermieri activi, în special pe baza unei liste negative. În mod evident și în cadrul regulamentului Omnibus s-a făcut acest lucru. A fost o schemă foarte birocratică și niște reguli birocratice, care în unele cazuri i-au lovit pe oameni care nu meritau să fie loviți. Iată de ce acum a devenit facultativă. Și va lăsa posibilitatea statelor membre când consideră că e o nevoie reală pe teren să utilizeze acea posibilitate. Între timp, s-au ridicat alte preocupări și mă refer în special la investitori care devin acum mari proprietari de terenuri la mari exploatații agricole, ceea ce înseamnă un influx de capital, dar nu ține de fapt de agricultură, e doar una dintre îngrijorări care oarecum ar putea fi rezumată sub conceptul de fermier real, autentic. E foarte greu de făcut din asta un termen operațional, să-l introducem în legislație. Facem mari eforturi în acest sens să vedem cum s-ar putea face. Oricum, în acest model de livrare, statele membre ar avea o mai mare subsidiaritate în ce privește definirea fermierului autentic și cred că ar fi logic, pentru că ce am văzut în trecut este că situația din diversele state membre nu e aceeași și problemele de care se lovesc statele membre nu sunt aceleași. Într-unul s-ar putea să fie, nu știu, investițiile, în altul s-ar putea ca agricultura să fie doar o activitate secundară, care nu mai e în centrul atenției unei întreprinderi și ar trebui să existe o mai mare subsidiaritate pentru statele membre ca să definească ce înseamnă de, de fapt. Și asta e în logica ce s-a întâmplat cu procedura legată de omnibus. S-a pus uh, o întrebare legată de indicatori. Dacă am introduce acum indicatori noi de rezultat sau de impact, s-a insinuat chiar că în prezent nu există nimic în vigoare, ceea ce înseamnă că, în esență, nu se face nicio evaluare realistă a rezultatelor PAC, sau nu s-ar putea face. Nu pot să fiu de acord cu astfel de afirmație, pentru că am pus în aplicare de mulți ani sisteme de performanță în pilonul 2, care mergem, de fapt, mult mai departe decât primul pilon și trebuie să recunosc asta. Dar în 2013, în reforma de atunci, s-a introdus un cadru comun de evaluare și monitorizare. Și acolo găsiți mulți indicatori de diverse tipuri care sunt utilizați pentru a evalua politica. O problemă cu indicatorii e că sunt prea numeroși. Partea eforturilor noastre în acest proces va fi de a reduce numărul de indicatori, de a-i alege pe cei mai buni, mai realiști, întotdeauna încercând să nu reinventăm indicatori pentru care statele membre sau pentru care n-ar fi disponibile resurse de date. Pentru indicatorii pe care avem acum, avem resurse de date. E o activitate în derulare și am făcut progrese pentru a crea un catalog de indicatori limitat ca număr dar care să se bazeze pe resursele existente de informații și date pentru a putea fi utilizate și făcute operaționale. Doamna Sandra Rodriguez a făcut niște observații critice legate de PAC, mai ales la adresa Comisiei. Aș spune aici doar că reforma din 2013, care e actuala politică, baza politicii pe care o administrăm și o implementăm împreună cu statele membre, a fost adoptată de legiuitor, atât de Consiliu cât și de Parlament, cu o mare majoritate. Deci cred că suntem cu toții în aceeași barcă dacă judecăm că situația e nesatisfăcătoare, să vedem cum o putem îmbunătăți. Un aspect menționat în acest context a fost înnoirea între generații, tineri agricultori. Domnul Nicholson cred că a spus niște lucruri foarte justificate în acest sens. Această înnoire a generațiilor este bine tratată în comunicarea comisiei, unde s-a spus extrem de clar că e un aspect foarte important pentru viitorul PAC cum să atragem noi agricultori în acest domeniu de activitate. Dar, după cum a spus domnul Nicholson, de ce se întâmplă ce se întâmplă? Probabil că situația nu e aceeași în fiecare stat membru. Aud din diverse state membre că gradul de dificultate legat de noi fermieri e diferit. Sunt locuri în Europa în care tinerii chiar se apucă de agricultură. În alte țări e mai dificil. Și aici cred că, în baza unui cadru european realist, n-ar fi rău ca statele membre să poată să nu aplice o politică sau un model unic, ci să își adapteze eforturile motivelor pentru care tinerii nu se apucă de agricultură. S-a spus că comunicarea nu spune suficient despre situația de pe piață și că nu e suficient și o comunicare de politică economică. Aș reacționa doar că Comisia a spus foarte clar că poziția agricultorului în lanțul alimentar e pe agenda Comisiei. În cadrul Omnibus, Parlamentul s-a mișcat mai rapid decât am putut noi și a introdus o îmbunătățire a poziției, mai ales în legătură cu dispozițiile din legislația concurenței în OCP. Acum există și ar trebui utilizate. Pachetul lapte a făcut asta deja din 2011 pentru piața laptelui. E folosit, dar nu suficient. Comunicarea Comisiei vorbește despre un sprijin al venitului mai țintit, care e exact scopul de îmbunătățire a situației acelor, acelor care au mai multe nevoie decât alții în cadrul PAC. Sisteme de redistribuire a plăților, cum avem acum, și s-a menționat și în comunicare, e unul dintre aspectele din acest context problema fermierului autentic e importantă și aici. În general, cu cât e ceva mai țintit, mai concentrat în utilizarea sistemelor de sprijin, e un lucru care merge în această direcție. Dar, desigur că asta nu invalidează lucrul pe care trebuie să-l spunem și e tot un rezultat al unor decizii politice adoptate de legiuitori, că PAC este orientată spre piață și vrea ca fermele și agricultura europeană să fie competitive. Uneori se critică și în discuția de astăzi că e o politică orientată și spre exportul de produse. Știți că balanța netă pozitivă a exporturilor de produse agricole europene a crescut în ultimii ani foarte mult iar orientarea spre export e un lucru care creează valoare și pe piața internă. Creează puncte de desfacere pentru produsele agricole produse în Europa și altfel nu s-ar putea vinde. Restul ar face potențialul nostru agricol să scadă, ar reduce posibilitatea de a crea plus valoare în acest sector. Iată una dintre pozițiile fundamentale ale PAC, care a fost urmărită de mulți ani, nu doar de către Comisie, ci și de Parlament și de Consiliu. Iată de ce e un element esențial al comunicării în continuare, considerând că trebuie să țintim mai bine sprijinul pentru cei care merită mai mult decât ceilalți și acest lucru se facă mai bine. S-a afirmat în această discuție, de asemenea, de către câțiva dintre vorbitori că actuala politică agricolă comună nu e un model de omogenitate. Noi am spus clar de mai multe ori că dacă ne uităm la primul pilon sunt 60 sau 70 de opțiuni între care să aleagă statele membre. Pentru sprijinul voluntar cuplat avem peste 250 de sisteme diferite de sprijin implementate în diverse state membre, ceea ce duce la o situație, și cred că a fost menționat acest lucru de câțiva vorbitori, duce la o situație în care posibilitatea de distorsiuni pe piață există deja când un stat membru aplică o politică fără niciun fel de sprijin voluntar cuplat și celălalt învecinat aplică unul care folosește la limita maximă sprijinul voluntar cuplat, e clar că în special în regiunile de graniță pot apărea probleme legate de situația de concurență de o parte și de alta a frontierei descrieți status quo-ul de acum, nu neapărat din viitor. Și cred că oarecum e un vis al Uniunii cu 28 de state membre al UE care vrea să dea mai multă flexibilitate. Asta cer statele membre ca asta să nu ducă la unele, în unele situații la de naturare ale concurenței, dar nu cred că e o problemă deosebită legată de modelul de livrare pe care vi l-am prezentat, ci mai mult o problemă existentă încă de acum și care probabil nu o să dispară pentru că nu am putea să dăm înapoi la mai puțină flexibilitate și mai puțină subsidiaritate. S-a mai spus că nu s-a menționat uh, și anumita bunăstare a animalelor. Eu am menționat-o astăzi în prezentare și e menționată și în comunicare și ea face parte din ecocondiționalitate. Bunăstarea animalelor, aceste cerințe fac parte din ecocondiționalitate, ceea ce înseamnă că agricultorii care nu respectă anumite standarde nu primesc sprijinul complet. Dacă intrăm în fondul legislației de bunăstarea animalelor e în afara cadrului PAC. Legislația privind uh, bunăstarea animalelor ține de DigiSante și ar fi primul punct uh, sau punctul de pornire pentru a îmbunătăți situația. Ce putem noi să facem la PAC este, în esență, să încercăm să acompaniem regulile în vigoare prin ecocondiționalitate, să le facem mai ușor de respectat și să oferim sisteme de sprijin, în special la pilonul 2, astfel încât statele membre să poată să pună în aplicare măsuri prietenoase față de bunăstarea animalelor care trec dincolo de ce cere legislația actuală. Este exact subiectul sau obiectul acestei politici și pe viitor. Adică e departe de a fi eliminat de către comunicare sau de ideile lansate de comisie pentru viitorul PAC. Domnul Heusling a spus că are impresia că ne bazăm comunicarea pe constatarea că nu suntem în stare să facem ce trebuie, așa că dăm sarcina statelor membre. Un alt vorbitor a spus că Digi Agri pierde personal și că nu mai vrem să lucrăm. Cred că lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Nu e adevărat că Comisia nu mai stăpânește situația, ci pur și simplu că politica din ultimii ani a fost criticată tot mai mult pentru că e prea complicată și în același timp interferența comisiei sau amestecul în ce se face pe teren a fost uh, criticat. S-au menționat sancțiunile, corecțiile financiare, care nu sunt întotdeauna legate de chestiuni concrete de politică, ci mai mult de implementarea sau de regulile tehnice uneori de pe teren. Deci, întrebarea la care trebuie să dăm răspuns, cred, nu e dacă pierdem personal sau considerăm că avem uh, prea mult de muncă. Pot să vă asigur că modelul de livrare ne ține în continuare foarte ocupați și în faza de implementare, dar și dincolo de ea Și dacă am tras bine linia de demarcare între ce se facă Uniunea Europeană și ce se facă la nivel național. Asta e foarte important. Domnul Heusling a mai spus de asemenea că Comisia ar fi spus că 80% din suprafețe e acoperită de înverzire și Curtea a spus doar 5%. N-a fost asta concluzia Curții. Curtea a spus că 5% din suprafață, acolo văd o îmbunătățire, adică un efort care trece dincolo de ce s-a făcut înainte. Asta e afirmația Curții. Dacă e adevărat sau nu e altă problemă. Dar nu e vorba ce suprafață acoperită de înverzire. Într-adevăr, aproape 80% din suprafața acoperită de înverzire. Întrebarea care se pune este dacă uh, înverzirea a făcut ce trebuia să facă. La asta se referea curtea. Dar în acest context să spunem de asemenea că Curtea a făcut o afirmație pe care n-aș citat-o și anume că propunerea Comisiei privind înverzirea a fost mult mai ambițioasă decât rezultatul procesului legislativ și e extrem de important pentru că face aluzie la una dintre problemele din acest context. Pentru înverzire, evident că o propunere relativ simplă și clară a fost oarecum <clears throat> modificată, edulcorată de tot felul de opțiuni, uh, variante și acum uh, Curtea de Conturi ne notează nu știu dacă e motivată politic sau nu Curtea de Conturi, dar măcar trebuie să vedem uh, constatarea pe care a făcut-o în comunicare și iată de ce s-a pus accentul atât de mult pe arhitectura de mediu, se spune că am vrea să ne îndepărtăm de un sistem care, după părerea multora, n-a atins exact ceea ce ar fi trebuit să atingă și să încercăm mai întâi să simplificăm incorporând, și un alt lucru pe care vreau să repet, incorporând cerințele esențiale de înverzire într-o manieră intensificată, consolidată, mai ambițioasă la condiționalități și în același timp să zicem să lăsăm și să creăm asta ca linie de bază pentru pilonul 2. Asta ar fi ceva mai simplu și având în vedere că ecocondiționalitatea este deja relativ uh, eficace. Probabil că e o soluție mai promițătoare decât avem în prezent. S-a mai spus ceva și despre abordarea UE. Domnul De Castro cred că a făcut această afirmație în legătură cu planul strategic care ar duce la cofinanțare la pilonul 1. Cred că cofinanțarea la pilonul 1 e un subiect în mare măsură motivat de considerații legate de cadrul financiar multianual și probabil că ați observat că nu e menționat în recenta comunicare a Comisiei în uh, legătură cu CFM, care ar putea să fie, sperăm, un indiciu bun în acest sens, dar cu siguranță nu se leagă de uh, chestiunea dacă avem un plan strategic și cum ar fi el uh, construit. Cred că acesta e un context care nu e realist. Uh, I think I hope that I, I quote the name correctly. Domnul Colombier a spus că oarecum comisia ar dori să scape de plățile directe. Există această suspiciune. În niciun caz este foarte clar din comunicare că uh, aceasta nu este dorința comisiei, cu atât mai puțin dorința comisarului meu. Noi considerăm că plățile directe sunt coloana vertebrală a sprijinului uh, din cadrul PAC. Ele trebuie să continue să joace un rol important. Noi dorim să avem însă un, simțem, un sistem mai bine țintit, care se adaptează mai bine nevoilor agricultorilor, care au situații diferite în diversele state membre. Care este rolul legislatorului în acest proces? Cred că este rolul pe care l-a jucat dintotdeauna legislatorul, și anume acela de a hotărâ cu privire la actele de bază. Fie așa cum am făcut în 2013, uh, deci vis-a-vis -vis de conținut, sau după cum am făcut uh, cu comunicarea, modelul de livrare. Legislatorul va trebui să hotărască dacă această opțiune pe care a pus-o pe masă comisia este de dorit. Și apoi, cum ar trebui să fie concretizate toate aceste concepte în textul legal? Nu văd nicio diferență față de procedurile anterioare. Legislatorul va avea ultimul cuvânt de spus în această temă. Și noi așteptăm cu interes discuția respectivă. S-au mai menționat câteva lucruri, cum ar fi convergența, convergența externă și așa mai departe. Nu doresc să comentez pe acestea, deoarece ele sunt legate strâns de discuțiile care vizează CFM-ul. Cu siguranță aceste aspecte vor surveni într-un grad mai mare de detaliu la discuțiile privind cadrul financiar multianual. Apoi au fost câteva întrebări foarte clare de la domnul Linz. Prima se referea la arhitectura planului PAC. Repet, răspunsul, da, cerințele constituționale din statele membre vor fi respectate. De aceea va trebui să includem în uh, plan rolurile diverselor regiuni sau landuri și așa mai departe. Nu pot să vă dau un răspuns 100% clar cu privire la ce vom face exact, dar lucrăm pe această temă și suntem conștienți că este extrem de important. De asemenea, suntem conștienți că arhitectura nu trebuie să, pe care o punem la punct nu trebuie să întârzie procesul, nu trebuie să aștepte toată lumea după cel mai lent din proces. Trebuie să proiectăm sistemul într-un mod în care, într-un mod cât mai operațional și care să nu ne pună bețe în roate. Domnul Linz m-ați mai întrebat dacă ați înțeles Uh, ați înțeles corect că înverzirea este în pilonul 2. Răspunsul este nu, nu dorim să avem înverzirea în pilonul 2. Noi dorim să încorporăm înverzirea într-un nivel de bază de condiționalitate care va funcționa după logica ecocondiționalității din regulamentul actual. Ne-ați mai întrebat dacă primul sau al doilea pilon vor fi legate, conectate. Nu știu exact cum să traduc cuvântul dumneavoastră în germană. Eu cred că deja sunt conectate. Ele fac parte dintr-o singură politică. PAC este o politică unică, compusă din doi piloni. Și în măsura posibilă, bineînțeles, cei doi piloni vor fi legați printr-un plan strategic. De asemenea, statele membre, în contextul procesului de planificare, vor analiza obiectivele pe care le-ar putea obține prin măsuri fie în primul sau în al doilea pilon. Acest element de mediu despre care vă vorbeam în grafic este un exemplu. Statele membre ar putea să hotărască să aibă un element de mediu intermediar în primul pilon, de exemplu legat de nutrienți, dar în același timp în al doilea pilon, planurile de nutrienți să fie abordate dar asta este alegerea statelor membre. Ele hotărăsc cum uh, abordează problema, în interesul subsidiarității. Doamna McGuinness m-a întrebat care este punctul de pornire. Acesta se bazează pe condiționalitate. Este acest, uh, această listă de chestiuni de condiționalitate. Să nu uităm acel grafic. Trebuie să se respecte condițiile de bază și după aceea ele pot fi și depășite. Ne-ați întrebat și dacă în primul pilon vor exista, va exista sprijin direct bazat pe teren. În comunicare nu există nimic care să sugereze că nu va fi așa. Nu există indicii cum că nu s-ar putea să existe în viitor plăți forfetare pe hectar, dar orice plată va fi legată de plăți, de condiții, îmi cer scuze. Ați mai spus că, cine, că un om nu trebuie să plătească pentru noi habitate, ci pentru cele care există deja. Dar aici uh, am impresia că revenim la chestiunile menționate de curte de Conturi. Și am răspuns domnului Heusling pe această temă. Întrebarea care se pune este dacă ambițiile crescute în domeniul mediului nu ar însemna cumva să depășim ceea ce avem deja, să se creeze mai multe beneficii de mediu prin PAC decât se creează deja la ora actuală. Apoi, nu am o definiție pentru corectitudine. Este o discuție politică foarte importantă care trebuie, într-adevăr, purtată în baza propunerii comisiei. Legislatorii trebuie să parte această discuție. În dezbaterea publică și în dezbaterea publică ideea unei distribuiri mai corecte a plăților directe apare foarte des. Cel mai recent exemplu pe care îl am este proiectul de rezoluție cu privire la descărcarea de gestiune. Comisia este invitată, în termeni foarte duri, să ia în considerare o mai uh, corectă distribuire a ajutorului, a sprijinului direct. Această distribuție mai corectă este legată de exemplul 80-20. 80% din agricultori primesc 20% doar din uh, fonduri. Și aici situația într-o oarecare măsură este logică. Distribuția terenului reprezintă tocmai acest, uh, acest uh, raport 80-20. 20% din agricultori muncesc pe 80% din terenul agricol. Prin urmare, Într-un sistem bazat pe terenuri, ajungem la acest uh, raport, 80-20, 80% din uh, sprijin ajunge la 20% din fermieri. Dacă analizăm problema mai în detaliu, constatăm că 71% din sprijin ajunge la ferme între 5 și 250 de hectare. Și atunci se schimbă percepția. Putem vedea clar că aproape toți, ce, toți acești 80% ajung la ferme pe care în mod normal le considerăm ferme obișnuite, ferme de familie. De diverse dimensiuni. Domnul Des s-a referit la situația din Bavaria, unde fermele sunt mai mici. În alte state membre, chiar și în Germania, în alte landuri, dar și în alte state membre, există ferme de 100-150 eh, de hectare, sunt normale. Prin urmare, nu ar trebui să sărim la concluzii pentru acest raport desvehiculat 80-20. Trebuie să analizăm cifrele în detaliu. Sunt încă motive foarte bune și în comunicarea noastră se menționează acest lucru, să analizăm într-adevăr mari beneficiari care, care primesc sute de mii, milioane de euro de la PAC. În propunerile anterioare am uh, venit cu ideea să uh, Vedem dacă nu cumva economiile de scară ar putea justifica un, un oarecare plafon sau degresivitate în aceste cazuri. Și aproape că am ajuns la sfârșitul sesiunii de răspunsuri. O întrebare foarte importantă vizează tranziția. Există două situații aici. Doi uh, Europarlamentarul a spus că poate nu este suficient timp la dispoziție înainte de noul Parlament ca să terminăm discuțiile. Dacă se întâmplă acest lucru, negocierile vor continua într-o etapă ulterioară. Nu pot să vă spun când, nu pot să ghicesc. Și să ajungem în situația în care nu suntem suficient uh, de pregătiți ca să punem în aplicare noua politică din 2021. Bineînțeles, e nevoie de măsuri de tranziție adecvate. Este aceeași situație ca la ultima reformă, când s-a propus o, un regulament de tranziție și legislatorii au adoptat această propunere. Noi suntem pregătiți pentru uh, o situația în care vom avea o criză de timp. Dar cealaltă alternativă este să avem timpul de care avem nevoie, dar apoi întrebarea se pune cât timp va fi, de cât timp va fi nevoie să se pună în aplicare noua propunere după 2021. Și aici e nevoie de o perioadă de tranziție, tranziție suficient de lungă să ne asigurăm că la toate nivelurile se poate pune în aplicare noul cadru. E nevoie de suficient de timp pentru agențiile de plăți din statele membre, apoi suficient de mult timp pentru fermieri să înțeleagă cum să se orienteze noul sistem și suficient timp și pentru comisie, aș îndrăzni să spun. Noi nu suntem în prim planul dezbaterii aici și noi va trebui să ne organizăm ca să, adop- ca să aprobăm planurile naționale și așa mai departe. Asta nu se poate face de pe zi pe alta. Sper că am putut răspunde tuturor uh, întrebărilor. Dacă n-am răspuns tuturor întrebărilor, îmi cer scuze, dar cu siguranță vor fi și alte oportunități să mai purtăm discuții. Mulțumesc. Întrebările pe care vi le-am uh, adresat aveau scopul să vă explice cam care ar fi problemele pe care le avem noi în vedere, în așa fel încât dumneavoastră să le cunoașteți în momentul în care continuați cu munca. Da, știm că nu ne puteți da răspunsuri detaliate la toate întrebările noastre, dar uh, în orice caz ne-ați dat foarte multe informații și vă mulțumesc pentru acest lucru. În orice caz, noi vom continua să ne consultăm cu diversi experți ca să abordăm aceste probleme. Și astfel vom ști ce probleme să menționăm în discuțiile noastre cu comisia și cu ceilalți și cu domnul raportor. Punctul acesta, pe care tocmai l-am abordat, a fost foarte important. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la dezbatere. Mulțumesc și comisiei pentru faptul că a venit cu atât de multe informații și a fost atât de, de săritoare să ne prezinte toate lucrurile. Și, într-adevăr, mai avem încă ceva timp înainte de alegerile de anul viitor. Încă putem lucra cu Comisia la acest dosar, încă putem lucra și cu statele membre, să vedem cum stau lucrurile cu planurile. Nu este ușor, dar, în fine, viața nu e ușoară. Acum le mulțumesc încă o dată tuturor și domnul Dorfman va face o sinteză. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Nein, Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, vroiam doar să închei uh, pe scurt această sesiune. Cred că pe conținut nu se impune să mai adaug nimic, pentru că am avut o discuție foarte aprofundată și pe 12 martie la Strasburg uh, vom prezenta acest raport, ocazie cu care vom avea și o dezbatere pe fondul raportului. I-aș ruga pe colegi, colegi să citească raportul și să încerce în următoarele săptămâni să lucreze constructiv și la eventuale amendamente. Evident că pentru întrebări vă stau la dispoziție, la fel și biroul meu și cred că ar fi bine să încercăm să și respectăm calendarul pe care l-am stabilit astfel încât uh, să putem formula un aviz al Parlamentului uh, pe care să-l predăm Comisiei, așa cum ne-am propus. Cred că chestiunile de bază care astăzi au fost exprimate trebuie să fie formulate foarte clar pentru ca Comisia să le poată incorpora în propuneri legislative. Mulțumesc încă o dată, mulțumesc și uh, stafului Comisiei pentru uh, prezența lor aici și pentru răspunsurile ample pe care ni le-au oferit. Încă o dată, multe mulțumiri tuturor, mulțumesc și comisiei, mulțumesc colaboratorilor. Nu am dorit să limităm dezbaterea, pentru că ideea era ca fiecare coleg din Parlament să-și poată prezenta întrebările, comentariile și așa mai departe. Dar uh, timpul trece, așadar haideți să trecem și noi la ultimul punct de pe ordinea noastră de zi, ultimul punct uh, substanțial, planul de acțiune european, o singură sănătate, împotriva rezistenței la antimicrobiene. Domnul Matt Carthy este raportor. După cum știți, problema aceasta a survenit în contextul mai larg al discuției despre agenți antimicrobieni, mai ales în agricultura extensivă. Aici e vorba și de lupta împotriva diverselor uh, boli. Raportoarea la Agri, de exemplu, pentru acel subiect, uh, furajele medicamentate, este doamna Aguilera avem și un nou plan de acțiune unde se vorbește despre utilizarea inadecvată a substanțelor antimicrobiene atât în medicamentele pentru oameni cât și cele veterinare. Am observat de asemenea că utilizarea intensivă a acestor substanțe, la urma urmei, duce la scăderea eficienței antimicrobienelor. Domnul Andrew Kaitis a prezentat un nou plan de acțiune la 13 noiembrie la Strasburg și Envy și Egg, Agri au căzut de acord să aplice regula 53 plus cu privire la acest raport din uh, proprie inițiativă. Printre altele, raportoarea de la ANVA, Envy, doamna Karin Kadenbach, este membru supleant, printre altele, și la Agri, drept pentru care va reuși să introducă amendamentele de la Agri la, în raportul final. Și acum aș dori să închei cu toate aceste informații și să-i dau cuvântul domnului Carthy, care este raportor pentru acest raport. Un lucru aș mai dori să spun. Doamna Kadenbach este, este raportoare, de fapt, de la Comisia Envi și la noi, domnul Carthy este raportor. Domnule Carte, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știu uh, cu toți, cu toți creșterea rezistenței la antimicrobiene este una dintre principalele amenințări la sănătatea umană. Și în ultimii 30 de ani s-a descoperit un singur antibiotic nou. În februarie anul trecut, OMS a raportat că într-o generație, fără noi antibiotice, Morțile din cauza rezisten, uh, infecțiilor rezistente la antimicrobiene ar putea ajunge până la 10 milioane pe an. Așadar, puține chestiuni de sănătate publică sunt mai importante decât rezistența la antimicrobiene. Această rezistență are un impact major asupra societății și asupra economiei. Sunt mulți doctori care se bazează pe antibiotice pentru uh, bolile oamenilor și același lucru este valabil și pentru ferme precum și în sectorul veterinar, de exemplu în cazul animalelor de companie. Bunăstarea animalelor este esențială, trebuie tratate bolile animalelor și în acest sens rezistența microbiană este o problemă reală. Trebuie să o abordăm uh, recunoscând în același timp implicațiile asupra sănătății umane și animale. Deci utilizarea antibioticelor pe ferme este o problemă pe care mulți o, abord, o vom aborda din perspectiva de a utiliza cât mai puține um, măsuri reglementare. Chiar adineaur am vorbit despre cât de multă birocrație este, cât de complicată este administrația. Fermierii trebuie să nu sufere de pe urma birocrației, dar în același timp recunoaștem că există un cost imens pentru societate dacă se pierde accesul la aceste medicamente care ne apără sănătatea. În proiectul meu încerc să echilibrez toate aceste puncte de vedere, după cum am spus Arinauri. Un singur antibiotic nou a fost descoperit în ultimii 30 de ani, în ciuda faptului că s-au făcut investiții de 1,3 miliarde din partea Comisiei Europene pentru cercetare. Această cifră am de la Serviciul de Cercetare al Parlamentului. E nevoie de noi soluții. Alte țări, cum ar fi Noua Zeelandă, au creat, de exemplu, noi abordări în profesia veterinară cu scopul de a elimina antibioticele din mentenanța sănătății animalelor până în 2030. Este un exemplu pe care l-am putea urma într-o oarecare măsură. Scopul nostru este să nu dăm vina direct numai pe fermieri. E nevoie de o schimbare a paradigmei, de schimbarea culturii acestor vânzări masive de antibiotice pe, uh, peste tot. Important este să înțelegem că e nevoie de educație, de soluții de finanțare, de soluții legislative, de standarde um, în, în acordurile noastre comerciale și așa mai departe. Așadar, aștept să cooperez îndeaproape cu raportorii din umbră și cu ceilalți membri, tocmai pentru a ajunge la un bun raport și sper că cei de la Envy vor ține seama de contribuțiile noastre. Spre informare, aș dori să vă spun că termenul pentru amendamente este 28 februarie la ora 13. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. În primul rând, vor putea interveni acum raportorii din umbră. Pentru început, um, doamna McGuinness, mulțumesc, domnule președinte. Cred că există un acord amplu în acest dosar pentru că există preocupări majore vis-a-vis -vis de bunăstarea animalelor și la liniatul 1 cred că e un lucru pozitiv să recunoaștem că este o chestiune care um, ține și de sănătatea umană, nu doar de cea animală. În ceea ce privește alineatul 2, aici se invită Comisia și statele membre să adopte planuri de acțiune cu obiective clare. Deci este nevoie de o coordonare între, la sta, nivelul statelor membre între Ministerul Agriculturii și cel pentru Sănătate. La liniatul 3 aici este o chestiune esențială. Avem deja legislație care abordează aceste chestiuni, de pildă în ceea ce privește uh, furajele care conțin uh, medicamente, care a fost adoptat în 2060. Sunt foarte mm, <clears throat> descumpănit atunci când vorbim de mai multe legislații, pe când ceea ce contează este implementarea legislației existente. Și cred că asta trebuie să fie și mesajul nostru cheie din Comisia de Agricultură. Haideți să implementăm ceea ce am agreat deja, pentru că rezultatele se vor vedea. În ceea ce privește cercetarea, este vital. Avem nevoie de cercetare atât pentru sănătatea animală cât și cea umană, în ceea ce privește antibioticele. E o chestiune care ține de costul acestei cercetări și dacă companiile farmaceutice doresc să se implice. Cu toții considerăm că prevenția este mai bună decât tratamentul, de aceea prevenția pentru șepterurile de animale este mai bună pentru a evita îmbolnăvirile mi-aș dori să putem spune că putem elimina uh, antibioticele pe deplin, însă atunci când există animale bolnave, sigur că ele trebuie să fie tratate. Atunci când există abuz de antibiotice, avem deja legislație. E nevoie ca statele membre să implementeze controle și să monitorizeze utilizarea acestor antibiotice și, în fine, această abordare, o singură sănătate, trebuie o mai bună conștientizare pentru ca oamenii să înțeleagă legătura uh, pe care o face raportorul între animale sănătoase și oameni sănătoși. Aștept așadar cu interes această discuție. Mulțumesc. Domnul Dos Santos. Mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc domnului McCarthy pentru acest proiect de aviz. Rezidența antimicrobiană este una din marile probleme, provocări, o amenințare globală. Însă trebuie să ținem cont uh, și de măsurile profilactice care pot fi utilizate. De aceea este important să menținem capacitatea de tratament a acestor medicamente, atât pentru animale cât și pentru oameni. Trebuie să subliniem dimensiunea triplă a acestui nou plan de acțiune, care ține cont de sănătatea animală, umană și, a, și de mediu pentru că e posibil să apară noi microorganisme rezistente. Avizul domnului McCarthy este complet și ține cont de aspecte importante ale acestei tematici. Aș dori să subliniez importanța implicării statelor membre în ceea ce privește aplicarea planurilor de acțiune naționale și utilizarea de stimulente adecvate, astfel încât acest obiectiv să poată fi realizat. Planul de acțiune trebuie să conțină obiective măsurabile, cu măsuri eficiente, astfel încât să se poată face o evaluare ulterioară. Trebuie de asemenea să punem accentul și pe cooperarea internațională, atât între statele membre, cât și între UE și state terțe și alte spații regionale. Este singura modalitate pentru a avea un demers eficace împotriva rezistenței antimicrobiene. Importantă este cercetarea și, prin urmare, voi veni cu amendamente în acest sens și sper că domnul McCarthy le va putea include. Mulțumesc, domnul Vaiț. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule McCarthy, pentru această bună propunere. Aș dori să citesc dintr-un comunicat de presă a Comisiei Europene pe care uh, Mm, nu trebuie să-l citim ca fiind ceva, ca ceva din partea verzilor. 25.000 de oameni mor anual în Uniunea Europeană din cauza rezistenților antimicrobiene. La nivel global este vorba de 700.000. Dacă nu luăm măsuri, măsuri de contracarare până în 2025, s-ar putea ca moartea datorită AMR să depășească uh, numărul de cancere care cauzează deces pentru a da un indiciu uh, ceea ce privește legătura cu politica agrară. În um, fermele care fac uh, agricultură biologică, ecologică, doar în 13% se găsesc acest, acești uh, germeni. <clears throat> Iar în cele cu creștere intensivă este vorba de mult, mai multe astfel de cazuri. În 70% dintre fermele cu peste 5.000 de capete se găsesc astfel de germeni multirezistenți. Deci acest lucru ne arată ce fel de întreprindere ar trebui să susținem cu banii contribuabililor europeni și unde putem acționa uh, mai bine. Mulțumesc! Doamna Aguilera. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să îmi cer scuze pentru colega mea, doamna Kadenbach, care a trebuit să plece, dar ar fi vrut să fie prezentă la această dezbatere. Îl felicit pe domnul Carthy pentru raportul său, care este o, o bună bază de la care să pornim în munca noastră la Comisia Agri. Am să mă refer la câteva dintre aspectele uh, pe care el nu le-a inclus în raport. Sunt de acord cu doamna McGuinness. E nevoie de... So- Dumnealui cere soluții legislative. E bine, eu cred foarte mult în planurile globale naționale. Poate că ele sunt mai bine coordonate și au acțiuni de urmărire, de monitorizare mult mai bune. Există deja o propunere legislativă. Trebuie să profităm de aceasta cea care se referă la furajele uh, medicamentate și așa mai departe. Imediat începem și trialogul pe această temă. Și se va ajunge la o normă care va defini anumite reguli în acest domeniu. Pentru că, la urma urmei, obiectivul îl împărtășim cu toții, cu toții să reducem cantitatea de antibiotice. și vom avea atunci regulamentul privind furajele, regulamentul veterinar și cred că astfel și cu un alt regulament viitor pe o temă conexă, cred că vom avea tot ce ne trebuie ca să abordăm cum trebuie această provocare. În opinia mea, o alt un, încă un regulament, încă o soluție legislativă nu este necesară. Și apoi, important este să avem mai multă cercetare. Dacă nu avem cercetare, atunci nu avem soluții la probleme. Ce s-a făcut până acum nu este suficient. Trebuie să încurajăm și mai mult cercetarea. Trebuie să avem și sisteme de exploatare mai sustenabile, dar care să mențină competitivitatea. Sustenabilitatea trebuie încurajată, dar nu trebuie să pierdem din uh, ecuație competitivitatea. Dacă fermierul nu va fi competitiv, nu va continua să muncească. De asemenea, cu mai multă sustenabilitate, trebuie să nu pierdem din vedere nici uh, competitivitatea. Apoi, nu sunt de acord cu definiția de la punctul 8. Trebuie să... Aici spune că trebuie să-și schimbe cultura oamenii dar și producătorii care lucrează cu animale. Industria veterinară, se spune că încurajează utilizarea excesivă a antibioticelor pentru a face un profit altundeva. Nu cred că chiar așa stau lucrurile, lucrurile s-au mai schimbat. Trebuie să încurajăm societatea să utilizeze mai puțin antibioticele la persoane și apoi, bineînțeles, și în uh, zootehnie. Apoi este bine să insistăm pe sustenabilitate, dar, după cum spuneam adineaori, nu trebuie să pierdem din competitivitate, pentru că altfel vom pierde fermierii din Uniunea Europeană. Mulțumesc. Urmează domnul Agniu. Thank you. Well, this is a really, really Mulțumesc. Uh, e o temă extrem de importantă. Cunoaștem uh, cu toții persoane care n-ar mai trăi astăzi dacă n-ar fi existat antibioticele și dacă acești germeni devin rezistenți, atunci um, acești oameni uh, ar muri. Deci e important să vorbim despre acest lucru. Permiteți-mi să vă ofer uh, punctul meu de vedere ca și producător de păsări. Noi suntem la de mână tuturor. Toți consideră că poate asta ar fi calea corectă de a acționa. Dar haideți să vă explic o problemă pe care o avem. Am descoperit că există o ex infiltrații de dejecții în sistemul nostru de apă sau de mizerii și pentru că atunci când uh, dădeam drumul uh, păsărilor dimineața, se duceau la prima baltă de apă pe care o găseau și uh, asta e viața până la urmă. Sigur că noi ne-am dorit să spunem veterinarului că am, ne-am dorit să putem păstra păsările în cotețe, în grajduri până la prânz pentru ca să bea apa curată. Deci sunt probleme foarte clare, foarte practice. Discutăm cu veterinarii, cu păsările moarte. Ei ne oferă un, un antibiotic pe care îl uh, punem în apă și uh, în două săptămâni producția crește și îmbolnăvirile scad. Dacă nu aș putea apela la așa ceva, nu aș mai putea să fac această activitate. Mă costă 150.000 de euro pe an să mi cumpăr toate păsările. Vorbim despre legislație, dar dacă există o lege care să spună, domnule Agnew, n-ai cum să mai folosești antibiotice, am ieșit din această industrie. Deci trebuie să avem o abordare care să folosească atât uh, stimulente cât și um, sancțiuni. Și să existe o putere de opțiune dacă să trateze sau nu animalele cu antibiotice, pentru că avem de ținut cont și de chestiuni care țin de bunăstarea animalelor, dacă acestea sunt uh, bolnave. Încerc să fiu succint, domnule președinte. și uh, lanțurile de distribuție trebuie să susțină producătorii în acest sens. Există totuși o diferență între rezistență și toleranță la o boală. Există păsări sălbatice care sunt tolerante la o boală pe care păsările noastre le <clears throat> um, dezvoltă. Există gene pe care le-am putea lua de la aceste păsări sălbatice și să le uh, punem în păsările pe care le creștem pentru că le face și pe ele rezistente. Da, cu precizarea că a fost uh, lungă intervenția domnului Buda. Cu fermierii din sectorul păsărilor și um, a suinelor, a porcilor și am întrebat uh, cum se descurcă cu această problemă legată de consumul de medicamente, dat fiind faptul că se va și începe trialogul uh, pe furaje medicamentate. Iar răspunsul acesta a fost, a spune eu, destul de îmbucurător, și anume faptul că folosesc foarte puțin sau aproape deloc um, furaje medicamentate și de asemenea, bineînțeles, și antibiotice, deoarece reușesc să stăpânească această problemă prin condițiile de bunăstare care le asigură fermelor um, și condițiilor de viață. Personal am, am vizitat o fermă de, uh, de creștere a porcilor și pot să spun, fără să cred că greșesc, cred că 80% din casele oamenilor nu aveau acele condiții pe care le aveau eh, acei porci în, eh, în ferma respectivă. Uh, deci atât de controlat era climatul respectiv și în aceste condiții evident că nu aveau nevoie de furaje medicamentate. Uh, e o chestiune care, da, și pe mine m-a surprins, dar e o chestiune care cred că trebuie să o avem în vedere. Crearea condițiilor de bunăstare, stimularea condițiilor de bunăstare permite până la urmă reducerea consumului eh, Uh, de antibiotice. Pe de altă parte, alți crescători din altă zonă, cei care creșteau vaci sau uh, tauri la îngrășat, îmi spuneau că de foarte multe ori preferă să scoată acele animale din efectivele lor decât să le trateze, pentru că de foarte multe ori costul tratamentului care nu se știe ce se întâmplă la final, era uh, destul de scump. Dar mă întorc din nou la ceea ce spuneam, asigurarea condițiilor de bunăstare este o chestiune care poate să ducă la limitarea consumului de furaje medicamentate pe de-o parte și evident și de antibiotice pe de altă parte. Mulțumesc! Mulțumesc. V-aș ruga pe toți dintre dumneavoastră să fie puțin mai subțin, Domnul Flanagan, mulțumesc foarte mult. Așa cum au spus și alte vorbitori, este o problemă majoră, iar utilizarea antibioticelor sau descoperirea acestor de fapt, a fost unul dintre chestiunile cele mai uimitoare uh, pentru umanitate și a avut beneficii enorme. Am uh, văzut și noi în această iarnă uh, Uh, la școlile noastre că, că mi-au spus uh, profesorii că n-au văzut uh, niciodată atât de mulți copii care li se de la școală, n-au funcționat medicamentele și deja ne dăm seama pe ce cale periculoasă ne aflăm. Însă, până la urmă, un fermier cu siguranță nu vrea să afecteze nici de cum sănătatea vreunei ființe viețuitoare, vor să producă produse de calitate, dar până la urmă și fermierii trebuie să-și câștige traiul și au anumite costuri în acest sens și dacă mergem în această direcție unde sigur și sigur trebuie să o facem, să punem sub semnul întrebării utilizarea excesivă antibioticelor uh, acest lucru presupune și costuri. Eu cred că unul dintre dezavantaje, chiar dacă nu pot fi de acord cu toate, pentru că totuși domnul Nicholson și domnul Agnew uh, vin cu experiență extraordinară și cunoștințe pe care trebuie să le apreciem. Însă e totuși adevărat că poți să mergi să-ți cumperi ouă din producție ecologică, dar costă mai mult. Și știu că orice părinte din circumscripția mea ar dori să cumpere aceste ouă dacă n-ar uh, costa mult mai mult. Deci prevenția este mult mai bună decât tratamentul, cu mult mai mult. Dar prevenția, așa cum ne-o propunem noi acum, va costa bani și vom avea nevoie de banii necesari. Însă nu uh, pe, în spatele oamenilor care produc aceste produse. Deci costă bani și de unde vin aceștia. Mulțumesc, domnul Heusling. Mulțumesc pentru raport. Uh, eu sunt uh, raportor din umbră pentru medicamente și ajungem acum într-o săptămână, două, la viitoarea rundă de trialog. Și am stabilit în uh, Parlament uh, această regulă că consumul de antibiotice ține și de modelele de creștere a animalelor, așa cum spunea și domnul Weitz. Acum, în trialog, uh, statele membre vin cu argumente care țin de competitivitate, așa cum a spus și doamna Aguilera. Nu cred că ne facem un bine ca societate dacă situăm mai presus uh, nevoile de competitivitate față de sănătatea generațiilor viitoare. Cred că nu putem accepta acest lucru. Nu putem accepta să producem carne ieftină și să neglijăm această problemă a umanității. Apoi, mai există și chestiunea metafilaxei la utilizarea de antibiotice. Asta înseamnă că dacă apare un caz într-un uh, într-o crescătorie de 300.000 de capete, tot restul șeptelului este tratat. Așa ceva nu poate fi acceptat. Eu nu pot accepta nici ca alți colegi să vină acum să frâneze pentru că reprezintă interesele propriului sector. Eu cred că Parlamentul, ca atare, trebuie să indice direcția în care trebuie să mergem pentru că am senzația că Până la urmă suntem singurii în Europa care vor să se miște lucrurile și pun un accent politic pe această temă, pentru că Comisia și statele membre ne cam lasă singure aici. Doamna Hoibuș, mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să repet lucrurile. Cred că domnul Agnew a spus esențialul. A spus că mulți oameni ar mai fi fost în viață dacă n-ar fi existat antibioticele. Și Tocmai de asta depinde. Dacă avem acum de a face cu germeni multirezistenți, acest lucru de fapt înseamnă că medicamentele noastre nu mai funcționează și în acest sens um, antibioticilor de rezervă le revine un rol foarte important. Sănătatea umană, cred eu, trebuie să fie întotdeauna mai presus de protecția animalelor și de uh, economie, pentru că dacă nu facem acum ceva, cred că peste câțiva ani nici nu mai putem vorbi despre medica, antibiotice de rezervă pentru că nu le vom mai avea. Da? Este important ca această dezbatere să fie cât se poate de publică, atât încât să uh, afle și populația, dar și decidenții. Domnul De. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului. Cred că tema trebuie privită foarte atentă, și din perspectivă respectivă practică. În Germania există niște reguli foarte clare în ceea ce privește utilizarea acestora, trebuie înregistrată folosirea acestora și din 2011 până în 2015 este cert că a scăzut cu uh, la jumătate utilizarea acestor antibiotice. Există în Germania un institut creat de doamna Künast de la Verzia pentru evaluarea riscurilor și acel institut în 2012 constata că germenii multirezistenți din spitale au în procent de 5% cauze care se datorează agriculturii și 95% alte cauze. Deci totuși trebuie să vedem lucrurile și din această perspectivă. În plus, s-a constatat că în creșterea intensă, intensivă a porcilor, uh, de asemenea, a scăzut uh, utilizarea antibioticelor. Eu sunt uh, președintele unui întreprinderi de procesare de lapte. Noi luăm probe în fiecare zi și nu evidențiem uh, reziduri. Și dacă se constată vreodată astfel de reziduri, uh, lotul respectiv de lapte este luat și folosit uh, în instalațiile de biogaze. Deci există o responsabilitate și iată, dacă ne uităm la statistici, avem și un răspuns. Mulțumesc, care acum cuvântul reprezentantul Comisiei. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să subliniez faptul că, evident, Comisia salută câtă importanță de Parlamentul chestiunii acestei rezistențe antimicrobiene. După cum știți că e o prioritate pentru Comisie, care a adoptat planul de acțiune la jumătatea anului trecut. E important să ne ocupăm cât mai mult de această problemă ținând de responsabilitatea tuturor. Orice acțiune care își propune să prevină utilizarea de substanțe antimicrobiene e foarte importantă. Uitându-mă la proiectul examinat astăzi de comisia dumneavoastră, aș vrea să fac câteva observații mai întâi, după cum știți, dialogurile tripartite au început în legătură cu propunerile privind medicamentele de uz veterinar și forajele medicamentate. Aceste discuții vor permite cu siguranță să ne ocupăm de unele dintre problemele subliniate în proiectul de aviz. De exemplu, interzicerea utilizării preventive de antimicrobiene sau restricții cu privire la profilaxie sau metafilaxie despre care s-a vorbit aici. În mod similar vor fi discuții pentru a face mai uh, severe posibilitățile de a face reclame sau de a păstra anumite medicamente, acțiuni care să rezolve unele dintre problemele subliniate în aviz. Al doilea aspect pe care vreau să-l subliniez legat de nivelul de fermă și sprijinul care se va acorda acestor fermieri. În politicile de dezvoltare rurală din PAC sunt diverse tipuri de sprijin care există, în special sprijinul pentru investiții e prevăzut și ar putea fi de interes atunci când fermierii vor să investească în staule sau să îmbunătățească condițiile de la fermă pentru a reduce bolile și, în ultima instanță, utilizarea de tratamente, inclusiv de antibiotice. Aceleași instrumente s-ar putea utiliza și pentru sensibilizare și instruire, pentru că sunt posibilități de a-i sprijini pe fermieri să folosească servicii de consiliere pe care să le pună în aplicare a statele membre, consiliere veterinară, de exemplu, care ar putea fi de ajutor să, pentru a reacționa la a, cererea Comisiei Parlamentare de mai multă sensibilizare și instruire la nivel de fermă. Un ultim aspect la care vreau să mă refer și se leagă de nivelul global. Comisia e foarte atentă să apere poziția europeană la EMA, Agenția Europeană a Medicamentelor și pe plan internațional și e nevoie de o atenție politică superioară la nivel internațional mai înalt, încercând de asemenea să introducem dispoziții în coduri internaționale și în orientări cum ar fi Codexul sau cei de la OIE, Organizația pentru Sănătatea Animalelor. Și în fine că negociem cu partenerii comerciali o să acordăm atenție și chestiunii rezistenței antimicrobiene și vom face eforturi să continuăm să convingem interlocutorii în legătură cu posibilitatea de a pune capăt sau de a interzice utilizarea de eh, antimicrobiene ca elemente de promovare a creșterii, după cum s-a făcut în Europa și sperăm că și partenerii noștri o să ne urmeze modelul. Cam asta doream să spun. Și mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru contribuție. Vom continua să conlucrăm pentru a continua să combatem această rezistență tot mai mare la antimicrobienă. Vă mulțumesc. Pan sau pan Mulțumesc. Domnul Carthy are din nou cuvântul. Thank you again. Mulțumesc din nou, domnule președinte. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut comentarii. Mi-aduc aminte că am discutat cu medicul local la un moment dat, acum câțiva ani, și mi-a spus toată lumea vrea ca toți ceilalți să folosească mai puține antibiotice, dar când vin la cabinet, toată lumea vrea să le prescrie antibiotice. Presupun că asta ne dă o imagine a problemei cu care se confruntă lumea. Adevărul este că trebuie să reducem cu adevărat utilizarea de antibiotice în general. Acest aviz nu face apel să se interzică antibioticele deloc. Recunoaște importanța antibioticelor, rolul important pe care îl joacă în sănătatea și bunăstarea animalelor. Știm că fermierii la un moment dat sau altul vor continua să administreze și antibiotice, asta e clar, dar ce trebuie să asigurăm este că nivelul acela se reduce și că utilizarea se face doar când e absolut necesară. Am reținut comentariile legate de alinatul 3. Adevărul este că uh, dosarul cu furajele medicamentate, unde sunt raportul din umbră, e ceva în derulare, e la dialogul tripartit deocamdată. Scopul alinatului 3 este să precizeze clar că există disponibilitatea acestei comisii să asigure cele mai bune practici și că noi suntem angajați ca ce ține de mandatul nostru și de sectorul nostru sunt tratate cu seriozitate în contextul general al abordării o singură sănătate. Nu vrem, nu vrem să facem nicio fermă, să dea faliment nici al domnului Agri, nici al altora e nevoie și de stimulente și de elemente de descurajare și sprijin pentru fermieri și pentru sectorul mai larg în ce privește implementarea măsurilor necesare, dar trebuie să apărăm și oamenii și animalele împotriva utilizării excesive de antibiotice și să asigurăm că nivelul de rezistență antimicrobiană scade, dacă se poate. Voi conlucra cu raportul din umbră, oricine altcineva. Vreau să mă asigur că vom avea un aviz la aceste comisii cu un sprijin politic cât mai larg posibil din tot spectrul politic pentru a avea argumente solide pentru ca recomandările din aviz să fie incorporate în raportul general de la ENVI, pentru că, după cum au spus mulți vorbitori și le mulțumesc pentru contribuție, e o problemă majoră probabil definitorie pentru epoca în care trăim. Avem cu toții un rol de jucat și la fermă și aici și comisia noastră poate juca un rol productiv de orientare a acestei mișcări. Mulțumesc. Potrzeba więcej i wiedzy. Într-adevăr, e nevoie de mai multe informații, e nevoie de o mai bună conștientizare a problemei în rândul agricultorilor și producătorilor de alimente. Chiar și dincolo de aceste categorii de populație e nevoie de o mai bună conștientizare. Agricultura produce alimente. Alimentele sunt ceea ce ne garantează sănătatea. Și atunci aici trebuie să ne concentrăm noi. Amendamentele pot fi prezentate până pe 28 februarie, ora 13. Le mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră, comisiei, tuturor celor care au participat la această dezbatere. Trecem la punctul de pe ordinea de zi, unde se aprobă recomandările formulate de coordonatori. Sper că ați primit documentul înscris. Avem și aici uh, pe hârtie propunerile, Dacă nu sunt obiecții, haideți să le aprobăm. Bun, haideți să încheiem această săptămână foarte intensă de muncă, unde am discutat despre strategie comună, despre PAC, despre CFM, despre ecologizare, despre sănătate. Le mulțumesc tuturor, vă urez un weekend plăcut. Nu uitați că puteți trimite întrebări comisiei dacă aveți și